Wprawdzie czekałem, aż poseł Agniu przypomni mi, że trzeba zaczynać. Îl așteptam să pe domnul Agniu să ne aduc aminte că trebuie să începem. Cred că oricum trebuie să începem. przypomnienie, że czas zaczynać, bo pan poseł și o să repet acest lucru. Vă așteptam, domnule, să ne aduceți aminte că trebuie să fim punctuali așa cum uh, faceți uh, de obicei, deja avem o întârziere de 15 minute și tema de astăzi este asemănătoare cu cea unui seminar de natură științifică. Avem alături de noi niște oameni de știință și m-am gândit că ar fi frumos să respectăm și noi sfertul academic. Însă, cred că a venit momentul să începem. Aș dori să spun un călduros bun venit tuturor participanților. Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre. Îmi pare rău însă să vă comunic că primul vorbitor s-a îmbolnăvit cu puțin timp înaintea acestei reuniuni și nu poate să fie prezent. Aș dori să-i transmit în sănătoșire grabnică și poate va participa la o reuniune viitoare. Scopul acestei reuniuni de astăzi este de a permite membrilor Comisiei Agris să înțeleagă mai bine noile tehnici de reproducere a plantelor în Uniunea Europeană și am dorit să încurajăm o dezbatere generală referitoare la viitorul uh, acestui sector în uh, Europa. Obiectivul nostru comun este de a ne asigura că acest sector are o perspectivă de viitor și că poate să ne pună la dispoziție plante adaptate la necesitățile locale și regionale pe viitor. Reuniunea noastră va fi împărțită în două părți. Prima parte va fi dedicată dimensiunii științifice pentru a înțelege care este situația actuală, care sunt prioritățile din punct de vedere științific. În a doua parte a audierii vom discuta și vom auzi care sunt uh, părerile uh, diferitelor părți uh, implicate. Și aș dori să, încerc cu, să începem cu prima parte. După cum am spus, domnul Viola, din păcate, s-a îmbolnăvit Drept urmare, o să dau cuvântul imediat uh, domnului doctor Sova pentru o prezentare de 10 minute. Dumnealui este directorul uh, uh, laboratorului pentru organisme modificate genetic și lucrează la Institutul de Cercetare Națională din Polonia, Institutul de Reproducere, a, de reproducere și Aclimatizare a, a Plantelor, un institut multidisciplinar. Și vă dau cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această invitație, pentru că am dat ocazia să vă prezint situația actuală legată de noile tehnici de reproducere a plantelor. Stimați membri ai Parlamentului uh, European, stimați invitați, nu aș dori să mă refer la aspectele tehnice ale, noi, ale noilor uh, tehnici de reproducere a plantelor. Intenția mea fiind mai degrabă de a vă prezenta informații referitoare la rolul inovării și legătura inovării cu agricultura durabilă din Uniunea Europeană. We need to, to wait for a moment. Cred că trebuie să așteptăm un moment. Ok. Ok. I think that we all agree that Cred că cu toții suntem de acord că o agricultură durabilă din punctul de vedere al uh, diverselor uh, dimensiuni sociale de mediu este esențială pentru a reduce sărăcia și pentru a asigura siguranța alimentară. Este o declarație valabilă nu doar pentru Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană este cel mai mare importator de alimente și este de responsabilitatea noastră să ne, interesează, să ne intereseze ce se întâmplă în alte state, unde se produc alimente pe care noi le uh, importăm pe scurt. Este evident că trebuie să producem mai mult uh, în uh, condiții tot mai dificile datorită schimbărilor climatice, datorită degradării solurilor din Uniunea Europeană, dator, cauzate de difer, diferitelor uh, îngrășăminte, pesticide și așa mai departe. Uh, în același timp, o altă provocare este reducerea productivității în, în Uniunea Europeană, o reducere care este explicată prin factori politici, socioeconomici și geografici. Pentru a face față tuturor acestor provocări avem nevoie de inovare. Inovarea este deosebit de importantă, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, care au un rol foarte important în uh, bioeconomia europeană. Trebuie să nu uităm că reproducerea este fundamentală pentru cultivarea tuturor plantelor, nu doar pentru cele folosite ca furaje sau pentru hrană. Sectorul agricol uh, european uh, are o contribuție din punct de vedere economic importantă pentru a face față schimbărilor climatice și pentru a garanta o agricultură durabilă și locuri de muncă din uh, Europa. Există foarte multe tehnici de reproducere a, a, a plantelor și se înregistrează progrese foarte, progrese foarte rapide în acest domeniu. În domeniu și aici vedeți o listă cu noile uh, tehnici de reproducere a plantelor, însă nu toate dintre acestea sunt foarte noi. Uh, grefarea, agroinfiltrarea, cisgeneza, intrageneza sunt tehnici cunoscute deja de mulți ani. Cel mai mult se discută acum despre cisgeneză care permite folosirea uh, genelor luate de la soiuri uh, înrudite și este o tehnică importantă mai ales pentru a crește, uh, obține, uh, a obține plante rezistente la diferite um, infecții. Și un exemplu important este um, mana cartofului cauzată de o, o ciupercă fit, fitoftora uh, infestans, Însă cea mai, cele mai promițătoare tehnici de editare genetică permit oamenilor de știință să editeze în uh, detaliu uh, genele, imitând uh, modificări naturale. Deci în loc să așteptăm um, aceste modificări genetice care se întâmplă în natură sau pot fi cauzate prin mutații în urma unor radiații, le putem determina noi într-un mod țintit și precis. Deci se schimbă Uh, minor secvența ADN-ului, uh, ceea ce aduce un mare avantaj pentru cei care reproduc uh, plante și oferă în același timp o mai bună rezistență la, la uh, infecții, uh, la se îmbunătățește rezistența antimicrobiană. Directiva din 2001 vorbește despre un organism modificat genetic ca fiind un organism în care uh, Uh, materialul genetic a fost modificat într-un mod care nu este unul uh, natural sau uh, nu, nu permite reproducerea naturală. Este o definiție deja învechită, dar în urma acestei definiții eu înțeleg că un organism modificat genetic este un organism cu o nouă cu un nou material genetic care nu poate fi obținut prin același, nu ar fi putut fi obținut prin Uh, reproducere naturală, prin fecundare naturală. Dacă este să analizăm mai îndeaproape această uh, directivă, găsim o listă de tehnici care duc la obținerea unui uh, organism modificat genetic. Există de asemenea și tehnici care nu sunt considerate a fi ca a cauza o modificare genetică, și uh, tehnici care, sunt, uh, care duc la, o modific- la un organism modificat genetic, dar care sunt excluse din domeniul de aplicare a acestui, acestei directive, mutageneza, care face parte din procesul de evoluție naturală. Deci, conform legiuitorilor european, un produs este uh, considerat a fi uh, OMG atât în temeiul procesului urmat, cât și în temeiul produsului obținut. Trebuie să nu uităm că regulamentul 1829 din 2003 cere etichetarea uh, nutrețurilor uh, care provin de la organisme modificate uh, genetic. Și există deja elemente privind autorizarea uh, OMG-urilor. Pentru majoritatea entităților, uh, Uh, identificarea este imposibilă chiar dacă se cunoaște, se cunosc uh, modificările uh, operate. Anumite elemente pot, pot fi detectate, dar nu vom putea identifica sursa schimbării pentru că această modificare s-ar fi putut întâmpla și în mod natural. Este evident că avem nevoie de un sistem uh, Um, bine armonizat care să garanteze securitatea juridică pentru cei activi în acest domeniu. Uniunea Europeană a adoptat politici gândite pentru a promova un ritm accelerat al inovării în agricultură. Însă, inovarea merge dincolo de laboratoarele de cercetare, ea se referă la utilizatori, la furnizori, la consumatori depășește graniță. Deci trebuie să creăm uh, punți între știință, tehnologie, inovare, uh, agricultori, industrie și așa mai departe. Doar astfel știința, tehnologia și inovarea vor uh, susține competitivitatea, productivitatea și o creștere durabilă. Aceasta este părerea mea personală. Eu consider că noile tehnici de reproducere a plantelor reprezintă o mare șansă, mai ales pentru agricultura organică. Piața produselor uh, biologice organice este în creștere continuă în Uniunea Europeană. Știm că acest tip de agricultură respectă ciclurile uh, vieții naturale și respectă mediul uh, înconjurător, restricționând folosirea pesticidelor și lor Și există o creștere tot mai mare a acestor uh, noi plante, tocmai pentru agricultura organică. Ar fi important ca Uniunea Europeană să-și păstreze rolul de lider din punctul de vedere al uh, inovării și avem nevoie de o certitudine juridică, pentru că um, reproducătorii de plante în Europa aș, ar dori să recurgă uh, mai des la noile tehnici de reproducere a, a plantelor. Noi considerăm că fie trebuie să existe o analiză de la caz la caz, pentru că așa uh, noul sistem ar fi în beneficiul nostru uh, tuturor Uh, am avea la dispoziție o varietate mai mare de plante, ne-am păstra competitivitatea și să nu uităm că Uniunea Europeană este cel mai mare producător și exportator de semințe. Cetățenii europeni s-ar bucura de alimente mai sigure și de un uh, mediu înconjurător mai curat și am păstra cercetări de vârf în Europa. Tocmai de aceea am dorit să cerem uh, factorilor de decizie să aibă o abordare de la caz la caz. În urmă cu uh, două săptămâni, uh, Consiliul Sodez al Agriculturii a luat o, o decizie într-un caz specific spunând că o plantă, nu, o plantă nouă obținută nu poate fi considerată a fi organism modificat genetic. Această dezbatere în Europa se poartă doar din 2007 uh, și sperăm că această veste din uh, Suedia uh, ne dă speranță că nu vom mai purta foarte mult timp această dezbatere. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Ați respectat timpul alocat și aș dori să vă mulțumesc pentru acest lucru. Înainte de a-l prezenta pe următorul uh, vorbitor, aș dori să vă spun că uh, spunem bun venit uh, unui grup de vizitatori ai doamnei Hoibuș, agricultorii din Germania. Ne bucură că sunteți alături de noi și că participați la această audiere. De asemenea, Um, alături de noi sunt, um, este un grup de medici veterinari um, din Baden-Württemberg. Bun venit și dumneavoastră. Sper că prezența dumneavoastră uh, la Bruxelles, la Parlamentul European, va fi una interesantă. Și acum aș dori să dau cuvântul domnului Richard Visser, um, președintele și rectorul Universității Wageningen, care se ocupă de asemenea de reproducerea plantelor, care ne va ține o prezentare referitoare la noile tehnici de reproducere și la o producție primară mai durabilă. Domnul Fisar face parte din Consiliul Uh, academic al Universității Wageningen a coordonat mai multe programe internaționale de cercetare în acest, uh, uh, în acest domeniu. A publicat mai mult de 400 de, de articole uh, Uh, citate și insist asupra acestui ultim aspect citat. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, mă bucur foarte mult că sunt aici și că pot să discut alături de dumneavoastră despre uh, noile tehnologii de reproducere a plantelor. Aș dori, așa cum a făcut și antevorbitorul meu, să vă spun că încă o dată că Tehnicile de reproducere de astăzi eh, sunt noi acum, dar eh, în curând vor fi eh, la ordinea zilei și după aceea vor fi chiar învechite, fiindcă tehnicile se dezvoltă continuu, iar multe tehnici care sunt considerate noi, în ceea ce privește un anumit soi de plante, sunt deja vechi, comune la ordinea zilei pentru alte soiuri de plante, deci trebuie să nu uităm acest lucru. Și cred că putem spune că noile tehnologii sunt o parte foarte normală a inovării în ceea ce privește reproducerea plantelor, căci fără inovare nu am stat de vorbă astăzi. O mare parte din aceste tehnici din ultimii cinci ani, să spunem, sunt în mare parte, asta este părerea mea, rezultatul uh, problemelor cauzate de OMG-uri, în ceea ce, deci conform Uniunii Europene, în ceea ce privește lipsa unei definiții clare și în ceea ce privește un obiectiv clar al uh, unei, unei um, decizii clare în ceea ce privește folosirea OMG-urilor. Există metode foarte puternice pentru a ajunge la um, o reproducere de precizie, să zicem. Reproducerea plantelor este o ocupație veche, noi uh, încrucișăm plantele și după aceea părinții și după aceea uh, din plantele rezultate selectăm uh, unele plante. Pentru a face ciclul mai scurt, folosim aceste tehnici noi de reproducere, mai ales pentru culturi care nu se autopolenizează, banane, mere și așa mai departe. Aceste tehnici sunt foarte puternice și foarte folositoare pentru a ajunge la soiuri de plante mai bune. Antevorbitorul meu a vorbit deja despre uh, aceste tehnici noi și uh, lista este tot timpul în creștere de la o lună la alta. Acum vreau să vă dau un exemplu, să vă uh, arăt uh, în ceea ce privește, să vă iau exemplul cartofului și vreau să vă spun ce ar putea însemna cisgeneza ca nouă tehnică pentru, îmbunătăți, uh, pentru îmbunătățirea acestui soi. Uh, Um, cartoful este cea de-a treia cultură ca mărime din lume, o cultură mondială considerată de mare importanță pe viitor uh, pentru, um, pentru alimentarea populației. Există unele probleme, bineînțeles, uh, dar uh, una, un, o problemă anume este un anumit tip de man. Phytophthora infestans, o mană care într-o săptămână sau două poate ucide întreaga cultură. Vedeți aici uh, care sunt agenții ce cauzează această mană. Infectează Um, frunzele, dar și tuberculii și odată ce s-a produs infecția nu mai poate fi oprită și se pierde întreaga cultură. Chiar dacă se poate uh, recolta, trebuie, recolta um, trebuie, cartofii trebuie eliminați, trebuie consumați rapid, fiindcă altfel uh, putrezesc. Dacă ne uităm la problemele cauzate de această mană. Acestea sunt uh, uriașe, datele sunt de acum 10 ani, dar uh, sunt comparabile și astăzi. Iar uh, pesticidele folosite sunt și ele masive în, în Olanda. Pesticidele sunt folosite foarte des. Vă puteți da seama care sunt costurile aferente. Noi am noi am calculat 150 de milioane de euro cheltuiți anual uh, dacă ați uh, calcula cultura anuală de cartofi din întreaga lume, se ajunge la 10 miliarde de euro anual. Acestea sunt costurile aferente acestei boli a cartofului. Și uh, abordarea noastră a fost folosirea genelor de la Uh, speciile sălbatice uh, care supraviețuiesc acestei boli uh, ca populații, nu ca indivizi. Și se face o trecere la populații a acestor gene de rezistență. Deci unele genotipuri ar putea fi, ar putea fi ucise de această mană, dar unele genotipuri supraviețuiesc și supraviețuiește populația. Dacă se face o încrucișare, atunci avem un sistem plantă mamă și tată și avem jumătate de genom de la mamă, jumătate de la tată. Deci jumătate de genom este transferat și nu numai gen, genele rezistente, cât și alte trăsături, alte caracteristici. Profesorul Hamse, unul dintre predecesorii mei, a început în anii 50 uh, o încercare de încrucișare a acestor gene rezistente de la un soi uh, sălbatic la soiurile cultivate, iar acest proces a durat 45 de ani pentru a duce la două uh, noi soiuri, Bionica și la doi ani după aceea am uh, găsit uh, patogenii izolați care puteau, uh, care puteau lupta împotriva acestei boli. Deci durează, durează 50 de ani pentru a cultiva un soi rezistent la boală, iar patogenii devin capabili să, să depășească rezistența în câțiva ani, 2-3 ani. Deci nu este sustenabil acest proces. Dacă se folosește cisgeneza, intrageneza, modificarea genetică sau uh, alte tehnici de reproducere, se pot schimba doar genele care ne interesează. Noi am folosit cisgeneza aici și astfel identificăm uh, genele dintr-o specie care poate fi încrucișată, se ia această uh, genă așa cum este ea și se introduce în soiul de plantă existent. Și apoi, într-o perioadă de 3 ani, poți ajunge la aceleași rezultate. Cu o mare diferență și anume că uh, că soiurile de elită, să zicem, bune, renumite în uh, industrie și care sunt bine construite de, de agricultori, uh, există în continuare, dar conțin gene rezistente la patogeni. Astfel ne putem uh, asigura că aceste varietăți, aceste soiuri uh, recunoscute se mențin uh, în existență. Am făcut asta în ultimii 10 ani și vedeți pe diapozitive unele cicluri pe care le-am făcut și din 2010 am făcut câteva experimente cu aceste materiale. Vedeți aici niște exemple. Și vedeți aici că fără Uh, pesticide, am uh, îmbunătățit uh, situația și, um, și soiurile acestea au rezistat patogenilor. Asta nu înseamnă că am renunțat cu totul la pesticide, dar am redus cantitatea acestora și aplicăm acestea doar dacă ne dăm seama că patogenii pot depăși rezistența. Iată alte teste în care vedem mai multe, mai multe terenuri. Dacă vă uitați din stânga în stânga, în partea stângă, vedeți că există din ce în ce mai multe gene care sunt adăugate și fără pesticide avem, dacă există mai multe gene de rezistență, atunci terenul agricol arată foarte bine și nu există pericolul infestării. Dreapta, vedeți folosirea de pesticide, de substanțe chimice și care nu rezolvă problema. Acum uh, am reușit să transformăm 8 uh, soiuri de cartofi cu 8 uh, combinații de gene rezistente și de 6 ani sunt, în, sunt testate pe terenurile agricole și în Olanda și în Belgia și rezultatele sunt promițătoare deocamdată. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, considerăm că este important să ne asigurăm că uh, se reduce folosirea pesticidelor um, și această tehnică este una extrem de bună, care ne permite să îmbunătățim culturile. În final, aș dori să vă spun că cisgeneza, dar și celelalte tehnici de mutageneză sunt foarte importante pentru, uh, pentru culturile um, de, cu polenizare încrucișată, fiindcă se reduce acest proces la 5 ani, iar ciclul de, reprodu- ciclul de reproducere este mult mai eficient. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Tak, tak, tak. Rzeczywiście bardzo ciekawe prezentacje. Da, într-adevăr, prezentări deosebit de interesante. Și acum întrebări și remarci din partea membrilor. Domnul Agnew, vă rog. Am venit mai în față, pe locul altcuiva, nu ca să vă hărțuiesc, ci ca să văd mai bine uh, prezenta, prezentările. Foarte interesant uh, ce a spus domnul Viser. Două sau trei lucruri. Ceea ce ați spus uh, despre mana cartofului este organism, uh, este modificare genetică sau cealaltă denumire tehnică nouă? Pentru că dacă este uh, modificare genetică, este o rezistență din partea populației. Dacă este o tehnică nouă, este o scuză pentru a nu le include. Ați arătat cum a fost uh, transferată o genă roșie care a fost rezistentă. Și uh, există și gene galbene care au fost raportate în cazul plantelor. Încă una sau două întrebări. Dar vă rog să nu mă orbiți cu uh, chestii științifice. Avem două uh, probleme uh, în agricultură. Una poate fi abordată prin folosirea tehnicilor modificare genetică, iarba neagră care se regăsește uh, uh, la uh, cereale, uh, s-ar putea uh, introduce uh, buruieni uh, modificate genetic printre acestea și ar fi uh, sfârșitul ierbi, uh, ierbei, uh, ierbii negre. Uh, aceste metode noi pot să abordeze, pot să rezolve problema uh, ierbii negre, acestei buruieni? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Prima întrebare, dacă era vorba de modificare genetică sau nu, uh, da, după modificare, cisgeneza este modificare genetică. Am făcut, s-au făcut multe cercetări, dar care au arătat că percepția uh, publicului, populației, este mai favorabilă cisgenezei decât transgenezei. A doua întrebare a fost legată de transferul unui număr mai mare de uh, gene. Se face o încrucișare normală și jumătate din gene sunt transferate, nu numai genele care ne interesează, cele rezistente, ci și alte. Și ceea ce facem în reproducere este să încercăm să scăpăm de toate celelalte gene, pentru că nu ne folosesc sunt uh, eliminate aspectele negative ale soiurilor. Dacă trecem la o nouă uh, tehnică cisgeneză, atunci vizăm numai genele care ne interesează, care vrem să le inserăm în plantă. Pentru noile tehnici de reproducere știi foarte bine ceea ce faci, ele sunt mult mai precise. Apoi, a treia întrebare legată de iarba neagră din culturile de cereale, nu cunosc boala ca atare, dar uh, pot să-mi imaginez. Uh, iarba neagră uh, nu este o boală, este o buruiană. Bun, atunci e o problemă de competiție între culturi. Cred că e greu să folosești reproducerea prin mutație. Poate că s-ar putea Uh, uh, îmbunătăți uh, competiția culturilor de cereale împotriva buruienilor. Domnul Heusling. O întrebare foarte scurtă. Cred că ambii invitați consideră că aceste tehnici ar trebui să fie etichetate pentru a spune foarte clar că nu este vorba de proceduri uh, naturale de reproducere. Este o premisă de la care plec în mod natural. Aceste prezentări îmi uh, aduc aminte de ce ne povesteau cei care susțineau MG-urile în urmă cu 20 de ani, care recurgeau la asemenea argumente se îmbunătățește rezistența plantelor și așa mai departe. Dar aș dori să vă întreb dacă nu este periculos totuși să o luăm pe această cale care este foarte asemănătoare, foarte apropiată de tehnicile clasice de modificare genetică. În acest domeniu ne confruntăm și cu alte probleme o reducere foarte mare a diversității de, de soiuri și mie mi se pare că, din potrivă, um, diversitatea soiurilor va fi redusă și mai mult în urma recurgerii la aceste noi tehnici de, de, de reproducere. Și a spus că totul, că aceste noi tehnici ar veni în uh, întâmpinarea agricultorilor uh, organice. Bine, îmi pare foarte rău, noi nu suntem de acord cu această uh, cu această perspectivă și în urmă cu 20 de ani s-a promis acestor agricultori organici că dacă vor planta plante, vor cultiva plante modificate genetic, nu vor mai trebui să recurgă la pesticide și așa mai departe. Deci um, nu cred că este o idee foarte bună să includeți aici și pe agricultorii organici ca fiind susținători acestor noi tehnici. you. Domnul Dorfman, mulțumesc. În urma celor uh, spuse de domnului, domnul Heusling, trebuie să spun și eu că după multe decenii, uh, în ceea ce privește reproducerea care să ducă la o rezistență mai bună, nu am înaintat foarte mult. Eu vin dintr-o țară unde vinul și fructele au un uh, rol important și dacă este să mă gândesc Uh, cât de mulți ani am, uh, am investit în uh, metodele tradiționale de reproducere, am cam bătut pasul pe loc, trebuie să recunosc acest lucru. Și singurele mecanisme de, de protecție pentru anumite culturi, cum ar fi cartoful, dar și câteva soiuri de uh, de, de mere, singura posibilitate de a le îmbunătăți rezistența este probabil intervenția la nivel genetic. Și aș dori să vă adresez o întrebare. Ați dat exemplul cisgenezei folosită pentru cartofi. Aș dori să vă întreb dacă știți în ce măsură în Europa există plante care, a căror rezistență a fost sporită prin uh, uh, cisgeneză sau unde cercetările sunt atât de înaintate încât nu mai este nevoie de foarte mult uh, timp pentru a fi finali, uh, finalizate, astfel încât în următorii ani să avem în fața noastră niște soiuri bine definite, pentru că este o decizie foarte importantă pentru noi, uh, legiuitorii, uh, să înțelegem că a venit momentul să reanalizăm uh, vechea definiție a ONG-urilor, să înțelegem că există eventual anumite elemente pe care ar trebui să le tratăm într-un mod uh, diferit față de cum am făcut în, în urmă cu 20 de ani. Just a question a little bit of, of the reaction. O chestiune legată de reacțiile din comisie. O întrebare concretă. Cred că noile tehnici uh, pot să fie un instrument Uh, important uh, pentru gestionarea organismelor dăunătoare. O combinație între uh, gestionarea dăunătorilor, noile tehnici de reproducere și noi substanțe chimice ar putea să fie soluția. Ce credeți? pani poseł Senra. Doamna Sandra, mulțumesc. Dacă v-am înțeles corect, aceste noi tehnici intră sub definiția OMG-urilor. Și vreau să știu ce faceți pentru că ele să fie excluse din această definiție. Domnul Buda președinte le mulțumesc uh, celor doi vorbitori pentru prezentare și în același timp îi felicit pentru ceea ce, au, uh, pentru ceea ce fac pentru că fără oameni ca și domniile lor am stat pe loc. Este nevoie de cercetare, este nevoie de noi tehnici uh, până la urmă pe care să le avem în vedere, să le putem la îndemâna agricultorilor și pe care acestea să le poată accesa, evident, mergând și pe ceea ce spunea un coleg Iauri, pe etichetarea produselor care provin din astfel de tehnici de uh, um, înmulțire a plantelor. Aș vrea să vă întreb dacă în evaluările dumneavoastră ați făcut studii legate de ceea ce înseamnă modificarea această modificare sau înmulțirea plantelor prin aceste modificări pe care dumneavoastră le faceți unii spun modificări genetice și ceea ce înseamnă folosirea pesticidelor. ce este mai avantajos până la urmă pentru fermier? care sunt chestiunile care pot să dea un grad de uh, periculozitate pentru consumatori? oare folosirea acestor organisme care sunt reproduse prin diverse tehnici uh, genetice sau folosirea pesticidelor, uh, mă rog, a uh, substanțelor chimice până la urmă? că aici discutăm de mai multe substanțe chimice. mulțumesc. Nie ma więcej zgłoszeń ze strony pani panów posłów. Nu văd alte întrebări din partea membrilor, deci aș vrea să-i rog pe experți să răspundă. Întrebărilor, vă puteți împărți întrebările. Mulțumesc pentru întrebări și îmi cer scuze că am început să răspund după ce s-a pus prima întrebare. În calitate de Uh, crescător, de ameliorator, vreau să folosesc uh, cele mai bune uh, tehnici, cele mai noi tehnici în cel mai bun mod pentru a obține culturi bune, eficiente, fără să fiu nevoit să folosesc multe pesticide, ceea ce ar fi o povară pentru mediu, care nu ar mai fi sigur așa cum ne dorim au fost o serie de observații în legătură cu uh, agricultura uh, biologică, organică. În momentul de față facem uh, o, un studiu în ceea ce privește declinul diversității în cultură. Au reșit o serie de lucruri din 70, din anii 70, putem vedea că multe culturi Uh, și-au uh, îmbunătățit diversitatea. Uh, vizăm acum rezistența la dăunători. Dacă ne uităm la sfecla de zahăr, constatăm o creștere extraordinară a randamentului grație folosirii noilor tehnici. Acest lucru este promițător și este rezultatul faptului că dacă utilizezi uh, noi tehnici poți să îmbunătățești anumite lucruri. Apoi, agricultorii uh, bio care uh, au vizitat câmpurile noastre experimentale au fost entuziasmați. Sigur, există diferite nuanțe în ceea ce privește agricultura organică, însă Uh, sunt uh, și fermieri, să spunem, uh, mai moderni, care sunt în favoarea utilizării unei anumite tehnici prin care obții cele mai bune soiuri și în felul acesta nu trebuie să mai folosești pesticide în mare măsură. A fost o chestiune legată de etichetare, este nevoie de etichetare, Uh, consumatorul trebuie să poată să cumpere ceea ce dorește sau să nu cumpere un lucru pe care nu-l dorește. În același timp este clar că noi, ca și comunitate, trebuie să ne asigurăm uh, că se folosesc mai puține biocide în uh, agricultura noastră. Nu este singura soluție, dar este o parte a soluției. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări interesante. Aș vrea să răspund la o serie de întrebări legate de etichetare și de biodiversitate. Eti, uh, etichetarea uh, alimentelor și, nutreț, și uh, hranei pentru animale este obligatorie. Uh, numai cele care sunt uh, se, s-au făcut o serie de uh, evaluări ale riscului și numai după aceea sunt puse pe piață ca fiind sigure. Deci etichetarea este obligatorie pentru informarea consumatorului cum s-a Uh, produs uh, alimentul respectiv, care este sursa uh, dacă este vorba de alimente sau furaje modificate genetic. Uh, a fost uh, o întreagă discuție în Europa în legătură cu o etichetare obligatorie sau voluntară. După părerea mea, acest uh, lucru se face pentru libera alegere a consumatorului și acesta trebuie să înțeleagă ce este etichetarea și cum au fost produse alimentele sau furajele respective. câteva informații legate de biodiversitate. Trebuie să ne amintim că OMG-urile sau alte tehnici, cum ar fi uh, genotiparea, uh, tehnici convenționale sunt instrumente de care dispunem, dar nu există un panaceu, nu există o tehnică care să rezolve toate problemele noastre. Trebuie să ne amintim că vor apărea noi uh, tehnici. Uh, există o abordare foarte uh, interesată, uh, interesantă a reproducerii inverse. Este conceptul de a ne întoarce la genele care s-au uh, pierdut pe uh, urma selecției uh, bazate pe fenotip, uh, genelor care uh, au fost create de-a lungul evoluției, uh, încorporându-le nu numai prin încrucișarea uh, ci și prin metode moleculare. Deci, grație tehnicilor moleculare, putem să înțelegem acum uh, complexitatea uh, plantelor uh, și organismelor și să folosim această informație pentru reproducere. Atunci când vorbim despre biodiversitate, trebuie să ne amintim că biodiversitatea uh, este legată de medii diferite. este uh, pentru că nu avem biodiversitate pe uh, uh, câmpie, la câmpie, atunci ea este legată uh, de uh, biodiversitatea genetică. Apoi e vorba și de abundență. Nu numai câte specii diferite avem, dar și unde le găsim. Și cea mai bună cale de a proteja biodiversitatea este să le protejăm in situ. Uh, și acest lucru se poate face prin intensificarea producției de culturi în anumite uh, zone și lăsarea uh, ecosistemului natural să protejeze biodiversitatea. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Dacă nu sunt și alte întrebări, am uh, o întrebare pentru reprezentantul Comisiei Europene de la DG Sante. Vreau să vă întreb dacă vreți să luați uh, cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că ne-ați dat cuvântul. Ați auzit uh, probabil că se vorbește de faptul că Comisia lucrează la o interpretare a textelor existente. În primul rând, aș vrea să spun, Comisia uh, este conștientă de potențialul pe care îl au noile tehnici, potențial pentru cercetare, pentru creștere și pentru competitivitatea uh, industriei europene și agriculturii noastre. Uh, avem un uh, text uh, existent, directiva 2118, adoptată de Consiliu și Parlament, care definește tehnicile care duc la obținerea unei modificări genete, genetice sau nu. Chiar dacă este vorba de un OMG, este în afara domeniului de aplicare a textului legislativ respectiv. Deci examinăm, analizăm juridic acest text pentru a vedea dacă noile tehnici, cisgeneza sau de editare a genelor, Comisia analizează dacă aceste tehnici se încadrează în domeniul de aplicare. Deci este vorba de o analiză juridică, repet, și dacă o tehnică duce la un OMG care nu este uh, scutit uh, de directive, asta înseamnă autorizare și uh, etichetare. Acest lucru uh, este clar, acest lucru are și consecințe. Avem un, un sistem de autorizare foarte strict, riguros uh, a OMG-urilor. Noi avem un sistem foarte strict, după părerea noastră. Aceasta presupune dosare de autorizare, asta costă foarte mult și uh, numai firmele multinaționale pot să suporte aceste costuri. Uneori uh, ne-am dorit să fie uh, firme mici, dar asta este. Dacă aceste tehnici se încadrează în domeniul de aplicare, atunci vor fi costuri mari uh, și uh, etichetare și știți prea bine și ca și mine a pune pe etichetă că e vorba de un organism modificat genetic nu este o publicitate prea bună. Este o etichetare care în Europa, în ceea ce este alimentele pentru us uman nu ajută la comercializarea produsului. Lucrurile stau diferit atunci când e vorba de uh, furaje, uh, pentru că nu sunt probleme prea mari cu utilizarea OMG-urilor. Am spus că este o analiză uh, juridică, o să o finalizăm. Am promis să o facem înainte de sfârșitul anului, ceea ce va fi puțin greu, dar uh, oricum comisarul a spus-o la uh, Consiliul Ministrilor în octombrie. Sper că vom Uh, fi în măsură să venim cu ceva la începutul anului viitor și vom putea să finalizăm această muncă. Ideea este să instituim un grup de experți în care statele membre să fie reprezentate și uh, Parlamentul, aceasta la cererea Parlamentului, pentru că mai mulți parlamentari au cerut să participe la un astfel de uh, grup de lucru, deci Parlamentul va fi invitat la acest grup de experți. Vom avea și uh, consultări cu grupurile interesate. Este deci o interpretare juridică a serviciilor comisiei. De îndată ce aceasta va fi finalizată, ea cu siguranță va avea urmări și sperăm ca statele membre uh, să uh, ne urmeze și uh, să aplice interpretarea juridică a serviciilor comisiei. Deci, cândva la începutul Uh, anului uh, va fi o certitudine uh, juridică pentru toată industria, nu o să mai fim în ceață, o să știm încotro ne îndreptăm, o să clarificăm și o să aducem certitudine juridică. Ca întotdeauna există unii care sunt uh, mai fericiți și alții mai puțin fericiți, dar uh, ne luăm treaba foarte în serios și la începutul anului viitor sper să fi uh, ajuns la capătul acestui proces. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Am încheiat prima parte a audierii. Vă mulțumesc tuturor. Trecem la cea de-a doua parte o să auzim uh, câteva puncte de vedere ale grupurilor interesate și dau cuvântul domnului Gary Fonesen, secretar general al Asociației Europene pentru Semințe, ESA. Ne va vorbi despre viitorul inovării în domeniul reproducerii uh, plantelor. ESA este vocea uh, industria europene a semințelor are 35, mm, mai bine de 35 de asociații membre din statele membre și nu numai, reprezentând câteva mii de uh, organizații pentru uh, semințe. Dacă sunteți uh, gata, vă dau cuvântul, domnule von Essen. Aveți cuvântul. Thank you, Chairman, and, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și membrilor acestei comisii pentru că au pus pe ordinea de zi a Comisiei Agri acest subiect atât de important și pentru că îmi dați ocazia să vă prezint părerile sectorului privat. Cred că nu pot să, nu trebuie să intru în prea multe detalii aici pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, acest sector al semințelor europene este unul foarte diversificat, uh, multe întreprinderi de dimensiuni uh, mijlocii, foarte întreprinderi de dimensiuni mici, mulți, uh, multe dintre acestea implicat, implicate doar în reproducerea semințelor, altele doar în comercializarea acestora. În fiecare an se produc aproximativ 3600 de noi soiuri Uh, în diferitele specii și în acest moment uh, în catalogul nostru comun sunt listate 45.000 de produse. Deci o varietate de, de alegeri, o mare diversitate. Știu că se poartă această dezbatere referitoare la posibilitatea de a avea o mai mare agrodiversitate și care ar fi cele mai bune măsuri pentru a ajunge la o mai mare agrodiversitate. Nu aș dori să vă menționez cu prea multe detalii faptele, știți cu toții, provocările care ne așteaptă sunt provocări importante. Trebuie să producem mai mult, mult mai multă hrană pentru a putea face față cererii aduse de o populație globală mai mare. Știm că mai mult de 80% din produc- câștigurile de productivitate de astăzi se datorează calității genetice îmbunătățite. Nu aș dori să vă dau aici detalii pentru această imagine, dar este o, este o remarcă foarte logică. Încercăm să reducem cât mai mult consumul de, posticide, de pesticide, să recurgem la cât mai puțin combustibil și așa mai departe și în ciuda Uh, factorilor uh, care au un impact negativ, cum ar fi schimbările climatice, am reușit să păstrăm această tendință crescândă a productivității, ceea ce se datorează um, varietății genetice din Europa. Așa cum s-a spus deja, pentru acest lucru este nevoie de mult timp pentru a introduce un nou, un nou soi pe piață, este nevoie de 10 până la 15 ani. Um, este un ritm care nu ne va permite să ne atingem obiectivele pe viitor. Deci trebuie să facem mai mult, mai bine și mult mai rapid. Există diferite modalități prin care încercăm să răspundem acestei uh, provocări. În primul rând, aș dori să vă spun că nu mai există o sămânță europeană, americană, africană, central americană, asiatică. Semințele se răspândesc în mod global. Materialul genetic se, se, se răspândește. Un, o parte din materialul genetic prezent astăzi în Europa provine din alte părți ale lumii. Deci nu putem să închidem uh, Europa din punctul de vedere al uh, uh plantelor crescute aici. Deci avem nevoie de aceste Uh, semințe. Însă nu este suficient. Puteți observa că recurgem și la noi uh, cunoștință. Devenim mai inteligenți, înțelegem mai bine cum funcționează reproducerea plantelor, ce fel de instrumente putem folosi, cum reacționează plantele și toate aceste chestiuni permit să înregistrăm mai multe progrese. Și aici vedeți câteva evenimente importante. Și aceste noi tehnici de reproducere a plantelor reprezintă pur și simplu un alt instrument din setul de instrumente de care dispunem. Devenim mai uh, preciși, uh, putem vedea care este punctul potrivit uh, unde putem determina o modificare a genomului. Deci principala întrebare Uh, la care trebuie să răspundem astăzi, așa cum a spus și Comisia Europeană, este următoarea. Aceste tehnici duc la o modificare genetică, la un organism modificat genetic sau nu? Și desigur, este o întrebare deosebit de importantă. Uh, și trebuie să dăm un răspuns uh, pozitiv. Într-adevăr, aceste tehnici sunt de, de vârf și va trebui să, să vedem dacă vom câștiga sau nu această provocare. Aceste tehnici sunt folosite de toate companiile, indiferent de dimensiunea lor. Sunt tehnici care pot fi folosite și de întreprinderi de mici dimensiuni, de companii care se ocupă doar de uh, culturi specifice, uneori uh, mici. Există vreo relevanță economică? Da, există o relevanță economică. Aceste tehnici sunt foarte, sunt foarte importante pentru viitorul socioeconomic al acestui uh, domeniu, dar și pentru întregul uh, lanț de aprovizionare, pentru procesatori, pentru producătorii de alimente, pentru consumatori. Uh, Există un potențial tehnic foarte mare al acestor tehnici, pentru că ele ne permit să fim foarte preciși și să aliniem posibilitățile tehnice cu dorințele reale ale consumatorilor, ale societății în, în general. Deci aceste uh, tehnici ne permit să fim mai preciși și mai rapizi. Și acesta mi se pare că este punctul uh, esențial. În ce situație ne aflăm din punctul de vedere al interpretării uh, legale, dacă aceste uh, tehnici sunt considerate a fi OMG-uri sau nu? Um, mai mulți experți din uh, statele membre au analizat o anumită tehnică în parte și după o activitate care a durat patru ani, au ajuns la concluzia că majoritatea acestor tehnici nu trebuie să fie guvernate, nu sunt acoperite de legislația referitoare la OMG-uri alte tehnici, pe de altă parte, fac obiectul uh, domeniului de aplicare a acestei directive. Acest rezultat uh, din anul 2012, dar a fost confirmat de mai multe studii publicate până în zilele noastre. Ultimul a fost menționat, cel din uh, Suedia și mai există și un uh, studiu publicat de autoritățile de resort din Germania. Ar trebui să reglementăm ceea ce putem și pune în aplicare și experții din statele membre ne spun foarte clar că fie uh, cu MG-uri, fie în lipsa acestora, nu putem face o diferență între procesele naturale și recurgerea la uh, câteva din uh, la aceste noi tehnici de reproducere a plantelor. Nu putem reglementa natura pentru că nu putem interzice uh, Uh, naturii și nu am putea să facem acest lucru dacă reproducem de fapt un proces natural apelând la, un, uh, la o asistență minoră tehnică. În ce situație suntem? Suntem aproape de situația în care toți acești nori uh, se vor disipa pentru a ne asigura că aceste inovări care țin de reproducerea plantelor sunt uh, accesibilă pentru producătorii de semințe, pentru uh, producătorii de, pentru producătorii agricoli, pentru consumatori, pentru că acest lucru ar fi în beneficiul întregului uh, sector agroalimentar. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorul uh, vorbitor este domnul Edward Hacker, președinte la New Breeding Techniques, noi tehnici de reproducere și aș dori să vă dau cuvântul pentru a ne prezenta modalitatea de abordare a problemelor sociale în Uniunea Europeană. Această platformă a tehnicilor noi de reproducere este o coaliție de întreprinderi mici și mijlocii și uh, institut, institute academice de cercetare, care încearcă să discute despre un cadru comun de reglementare a acestor noi tehnici de reproducere a plantelor. Invitatul nostru are o experiență uh, largă în acest uh, domeniu și aș dori să vă dau cuvântul, domnule Hacker. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, nu am prea mult timp la dispoziție, deci o să pornesc în trombă. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. S-ar putea să existe unele suprapuneri cu prezentările anterioare, poate o să repet unele lucruri, așa se întâmplă când ești numărul 4, o să trec prin diapozitive pregătite. Noile tehnologi... Platforma noilor tehn... tehnologii este instalată și pusă la punct pentru acest subiect. De ce? Pentru că sectorul reproducerii plantelor se bazează pe soluții inovatoare pentru a rămâne competitiv, nu numai în Uniunea Europeană, ci și în lumea întreagă fiindcă există reglementări stricte în ceea ce privește organismele modificate genetice în Uniunea Europeană. Foarte multe companii și foarte multe companii mici au investit, foarte multe IMM-uri au investit în aceste tehnologii. 50% aproape din cercetarea în ceea ce privește tehnologiile de reproducere noi se, s-a desfășurat în Europa și nu în afara acesteia. Iată de ce este foarte important ca statutul reglementativ al uh, noilor biotehnologii să fie clar cât mai curând cu putință, fiindcă lista de claritate blochează inovarea. Iar în momentul în care aceste tehnici de reproducere vor face parte din, uh, din regulamente, va deveni poveri pentru sector și va însemna o pierdere de venituri și o pierdere de uh, instrumente pentru a face față provocărilor societății. de ce, în 2011 s-a creat platforma noastră. Noi dorim claritate juridică. În egală măsură oferim uh, informații um, Uh, științifice tuturor părților interesate, fiindcă platforma noastră nu este numai pentru uh, IMM-uri și companii mai mari din uh, sectorul reproducerii plantelor, ci are membrii din, din institute de cercetare renumite din Europa. Titlul prezentării mele este, reprezintă provocările societății, iar noi considerăm că avem nevoie de aceste biotehnici biotehnologice pentru a face față acestor provocări. În, în anul 2050 vom ajunge, număr, populația va număra 9 miliarde, 9 miliarde de oameni care trebuie hrăniți, iar resursele naturale nu sunt suficiente la ora actuală. 70% din resursele de apă sunt folosite de uh, sunt folosite în sectorul agricol și iată acest lucru. Și din cauza schimbărilor climatice, condițiilor de mediu înconjurător, uh, reprezintă o amenințare la adresa securității alimentare. Iată de ce e nevoie să luăm măsuri. Nu ne punem întrebarea dacă genetica va exista, ci întrebarea este ce fel de genetică ne va ajuta să facem față acestor provocări ale societății. Și haideți să spunem lucrurilor pe nume reproducerea, tehnicile de eh, reproducere au început acum 9.000, acum 11.000 de ani. Această tehnologie nu este nouă, ci e vorba de o continuare Acestea Este vorba despre eh, selectarea plantelor care au trăsăturile dorite. Pentru a face față provocărilor societății avem nevoie de o eficiență consolidată a resurselor. E nevoie de mai bună rezistență la factorii de stres, cum ar fi eh, secetele, căldura Uh, la procese de reproducere mai uh, precise și mai rapide. Prin aceste noi tehnologii vom uh, spori producția. Prin acest lucru vom reduce dioxidul de carbon, emisia de dioxid de carbon. Vom spori fiabilitatea producției pentru agricultori și vom oferi calitate superioară, nu numai la nivelul nutriției, dar și în ceea ce privește Ah, deci, în ceea ce privește irosirea alimentelor și cu efecte bune asupra mediului natural. Aceste tehnologii de reproducere oferă noi soluții problemelor societății, dar cadrul legislativ este în continuare vag și așteptăm ah, deja de 8 ani de zile. A început totul cu directiva 2001-18. Mulți cred că această directivă se bazează pe procese, dar noi am analizat-o cu mare atenție și, așa cum s-a spus mai devreme, nu este bazată doar pe procese, ci și pe produse. Dacă ne uităm la definiția organismelor modificate genetic OMG-urilor, am identificat șapte întrebări care definesc OMG-urile. E un organism, e o ființă umană? Uh, a fost modificat materialul genetic, modificarea genetică are loc natural, modificarea genetică are loc cel puțin prin folosirea tehnicilor enumerate în anexa 1, partea 1. Tehnica nu este catalogată la anexa 1, partea 2 și tehnica nu este catalogată la anexa 1b. Trebuie ca la toate aceste întrebări să se răspundă afirmativ. Altfel, produsul nu este considerat un uh, organism modificat genetic. Ce am făcut noi în cadrul platformei? Ei bine, am uh, făcut un grafic pe baza acestor șapte întrebări. Uh, patru se referă la produs și 3 la proces. Poate că scrisul este prea mic, dar vă rog să consultați site-ul platformei noastre unde veți găsi întregul document și pentru fiecare tehnică am trecut prin acest grafic și acolo veți găsi mai multe informații despre care, care arată de ce unele tehnici, nu tehnologii, nu intră în sfera de aplicare a acestei directive și altele intră în sfera de aplicare. Uh, o privire generală a sectorului. Acest sector este unul inovator, o cifră de afaceri de 8,6 miliarde de euro în 2012 și creează locuri de muncă la nivel înalt, în afara zonelor urbane de multe ori. Deci este foarte important pentru zonele urbane mari din Uniunea Europeană și este un sector care investește foarte mult în cercetare și dezvoltare. Între 15 și 20% din cifra de afaceri este investită, reinvestită. Noi, prin, uh, la Universitatea de la Utrecht, am făcut un studiu în ceea ce privește impactul socioeconomic și am folosit întregul lanț, nu numai uh, cultivatorii de plante, ci și agricultorii, producătorii, consumatori, până uh, la consumatori. Toate, toți sunt influențați de aceste nouă tehnici. Și pentru cultivatorii de plante, uh, precizia și rapiditatea sunt foarte importante în cadrul proceselor. Vă dau un exemplu. S-a calculat impactul pierderilor de cercetare și dezvoltare în sectorul cultivării plantelor. După cum am spus, uh, cifra de afaceri este de 9 miliarde uh, și uh, cercetare și dezvoltare reprezintă 10% pe an, iar valoarea generală a cercetării și dezvoltare este de aproape 900 de milioane de euro anual. Iar 30% din cercetare și dezvoltare, dacă s-ar pierde 30%, ar însemna o pierdere de locuri de muncă și de echipament de aproape 258 de milioane de euro. Apoi asupra agricultorilor, impactul asupra agricultorilor. Ei au nevoie de o rezistanță mai puternică la factorii de stres biotic și abiotic, îmbunătățirea eficienței terenurilor, eficienței recoltării. Pentru fermieri, aceste tehnici sunt foarte importante. Un al doilea exemplu se referă la rezistența manei cartofului, putezia brună. Uh, s-a vorbit uh, deja despre această mana a cartofului, dacă nu trebuie stropit de 15 ori pe an, ci doar de 2 sau 3 ori pe an trebuie folosit pesticide și um, economiile sunt semnificative. S-ar, acesta s-ar cifra la 900 de milioane de euro numai Uniunea Europeană fiindcă s-ar reduce numărul de stropiri cu pesticide și un lucru foarte important care, pe care nu s-a vorbit este, reprezintă beneficiile asupra mediului înconjurător și consumatorii lor, bineînțeles. Apoi, pentru văzătorii cu amănuntul și pentru producătorii alimentari să rămbunătăți cerințele de producție, astfel ușurându i se viața și evitându-se irosirile în, în ciclul de produce și apoi să oferă o mai mare diversitate a produselor, să reduce impactul pe mediu și amprenta, um, amprenta uh, alimentelor irosite. Apoi s-a calculat uh, această reducere în Uniunea Europeană. Comisia a estimat că în Europa uh, se irosesc 90 de milioane de tone de alimente anual, care, cifra care ar putea, s-ar putea ridica la 120 de milioane de tone în 2020, ceea ce înseamnă că cu, cu o perioadă de valabilitate mai lungă prin aceste tehnici am putea reduce cu 10% alimentele irosite, ce ar însemna o reducere de 9 milioane de tone, echivalente cu 38,49 de miliarde de euro anual și 36 de milioane de tone uh, de echivalent uh, de dioxid de carbon. Este foarte impresionant ce, cât de mult ne-ar putea ajuta aceste tehnologii noi. Impactul asupra consumatorilor. Consumatorii doresc um, ca aspectele referitoare la sănătate să fie îmbunătățite, cum ar fi vitaminele, alergeni și așa mai departe, dar și calități organoleptice, culoare, uh, miros, uh, gust și așa mai departe. Acum, spre finalul prezentării mele, aș dori să conchid dându-vă două exemple în momentul în care vom avea o reglementare de mare intensitate, impactul acesteia și, uh, pe de, pe de altă parte, întârzierile la nivelul politicilor. Cultivatorii se, se vor deplasa în străinătate, probabil. Avem uh, deja exemple în regulamentul privind organismele modificate genetic. Companiile mici vor avea și mai mult de suferit, fiindcă uh, valoarea lor va descrește semnificativ și s-ar putea chiar să dea faliment nu au suficienți bani pentru a merge pentru a merge la sistemele de reglementare în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă o pierdere a competitivității în ceea ce privește față de companiile din afara Uniunii Europene. Pe de altă parte, în momentul în care există ori un regulament cu o intensitate scăzută și un cadru de reglementare, reglementare clar, investițiile în cercetare și dezvoltare vor rămâne în Uniunea Europeană și impactul va fi pozitiv în ceea ce privește creșterea economică și ocuparea forței de muncă, nu numai în sectorul uh, reproducerii uh, plantelor, ci și în întregul lanț, atât pentru IMM-uri cât și pentru companiile mari. Competitivitatea va fi la nivel înalt față de restul lumii. S-a spus deja că depistarea acestor produse este foarte dificilă, deci uh, și pentru comerț se vor pune probleme mari. Dar ce mai important este uh, pentru astfel de reglementare, aceste tehnici vor face față problemelor societale pentru reproducerea plantelor într-un viitor eh, durabil. Vă mulțumesc foarte mult! Bardzo panu dziękuję. Teraz oddam Mulțumesc foarte mult și acum am să dau cuvântul doctorului Christoph Ten, director executiv la Test Biotech, o să-l rog să fac o prezentare de 10 minute privind o serie de argumente tehnice și juridice în ceea ce privește editarea genomului și reproducerea plantelor. Domnul Ten a studiat științe veterinare și a lucrat de 20 de ani în domeniul biotehnologiei. Test Biotech este un grup de experți independent care face studii de impact, cercetare, examinează chestiuni sociale, economice și evaluează riscul pentru sănătate și mediu. Domnule doctor Ten, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc că m-ați invitat. O să trec direct la prezentare. Așa cum am spus, încercăm să fim uh, uh, independenți de industria biotech, uh, să ne bazăm pe argumente științifice și dacă vreți detalii în legătură cu ceea ce prezint, uh, uh am uh, un exemplar aici și puteți găsi și pe internet. Deci, o prezentare generală a celor mai pertinente tehnici, uh, editarea uh, genomului, se poate schimba genomul în celulă prin introducerea unui mic ADN uh, sintetic, apoi utilizarea oligonucleotidelor, în al doilea rând, utilizarea nucleazelor. Poți să tai ADN-ul într-un anumit loc și poți să scoți uh, genele sau să le uh, inserezi și al treilea, a treia modalitate, uh, interferența cu reglarea genelor. Uh, iată editarea genomului. Poți să proiectezi ADN-ul pe calculator. Uh, apoi am spus că al doilea, uh, a doua modalitate este tăierea ADN-ului și apoi ștergerea sau inserarea unor informații genetice și lași la uh, Uh, nivelul celulei, uh, repararea uh, acestora. Iată, reglementarea din punct de vedere juridic, o să spun câteva cuvinte. Directiva 2001-18 Uh, înainte existau tehnologii mai vechi și apoi au apărut noi uh, tehnologii care pot uh, să fie folosite în funcție de condiția plantelor. Este un proces care nu este uh, Uh, mânat de faptul că uh, inserezi uh, sau nu ADN. Poate să fie vorba și de înlăturarea unei, unui segment de ADN. Nu are importanță dacă mutațiile apar în mod natural și dacă rezultatul este un organism transgenic. Este o chestiune foarte simplă. Dacă a existat această tehnologie atunci când directiva a fost elaborată, dacă interferează cu genomul și trebuie să fie reglementată. Vedeți, Kremer și Spranger sunt uh, două dosare uh, juridice care s-au uh, aplecat în detaliu asupra acestor um, probleme. Unul a fost inițiat un dosar de un ONG și al doilea de autorități. Este o abordare orientată către uh, proces uh, și principiul uh, precauției, sigur, are prioritate. Și, desigur, există interese să se schimbe de la un, o reglementare orientată către proces la una orientată către produs Uh, experții germani au spus că tehnologiile ar putea să fie uh, evaluate în conformitate cu noile uh, tendințe și în funcție de noul produs, soiul de plante. Aceasta este contrar reglementărilor europene, dar este foarte aproape de ceea ce există ca reglementare în Statele Unite. Iată uh, o trecere în reviste a plantelor care se supun sau nu se supun uh, uh, reglementărilor. Veți vedea aici o gamă largă de Uh, plante rezultate din uh, inginerie uh, genetică. Deci, de fapt, nu există transparență, nu există trasabilitate, nu există o alternativă pentru consumator, ci o imagine mixtă. Deci, până în prezent, reglementările din Uniunea Europeană funcționează bine. Din punct de vedere al științei, trebuie să vedem care sunt efectele, knockout sau knock-in. Deci, uh, scoaterea unei segmente ADN sau uh, inserarea unui uh, segment de ADN, aceasta poate să ducă la schimbări în compoziția plantei, și a modului în care planta reacționează la mediu. Totul trebuie să fie evaluat pas cu pas și nu putem să spunem că a fost sau nu reglementat, trebuie să intrăm în detalii. Se poate aplica de mai multe ori, deci chiar dacă aplici în prima uh, etapă o mică schimbare a ADN-ului, poți să o faci în mod repetat Poți să încrucișezi plante cu schimbări mici sau mari și poți să combini diferitele tehnologii. Deci în momentul în care scoți ceva din regulament, nu știi uh, ce se va întâmpla uh, în aval, uh, ce schimbări, ce complicații care vor duce la o rearanjare a genomului sau schimbări radicale ale genomului. Iată două Uh, diapozitivă. Unul reprezintă tehnologia uh, dezvoltată de cercetătorii uh, americani. Repeți un lucru odată de două ori, de 100 de ori și poți să rescrii un genom prin o singură mutație care însă este repetată de mai multe ori. Dacă aplici această tehnologie pas cu pas, poți să rescrii Uh, genomul uh, Homo sapiens. Este o uh, experiență foarte interesantă a biologiei sintetice care poate să ducă la schimbări radicale ale genomului dacă o mutație este aplicată de mai multe ori. Pe scurt, despre impactul socioeconomic am făcut o serie de analize și în momentul de față uh, există un tablou amestecat, uh, sunt uh, și mici întreprinderi implicate, dar până la urmă imaginea va fi aceeași firmele mari vor avea întâietate cu participarea unor firme mai mici, ceea ce va duce la o concentrare uh, pe uh, piață. În felul acesta, uh, firmele mici nu vor avea acces Uh, și aceste tehnologii vor fi uh, apărate de brevete. Sistemul de reglementare nu știm uh, care vor fi costurile. Dacă este reglementat, mă aștept că va fi reglementat și EFSA va veni cu linii directoare concrete în legătură cu evaluarea acestor plante. Și atunci vom ști va trebui să se facă o evaluare a riscului pe baza acestor linii directoare, a unor orientări uh, Uh, sau pe baza uh, regulamentului sau directivei pe care o va elabora Comisia, nu știm încă, însă aceste plante vor uh, trebui evaluate. Nu numai costurile de reglementare vor fi constrângătoare, ci mai degrabă brevetele, ca și în ingineria genetică. La început, Uh, au fost multe firme mici care au fost uh, implicate uh, și au arătat că tehnologiile acestea trebuie apărate de brevete, care însă, așa cum am spus, sunt costisitoare. Deci, pentru a încheia din punct de vedere juridic, este nevoie de registrare, de evaluarea riscului, de etichetare, toate acestea uh, se regăsesc în dosarele juridice care au fost elaborate până în prezent. Din punct de vedere științific există incertitudini și uh, evoluții noi pe care nu le cunoaștem. Trebuie să câștigăm uh, experiență, să lăsăm piața să funcționeze, dar este nevoie și uh, de reglementări pentru a controla ceea ce se poate întâmpla uh, în aval cu, cu combinarea acestor tehnici. Vă mulțumesc foarte mult! Bardzo panu dziękuję. Proszę Państwa, mamy teraz możliwość zadania pytań. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Avem posibilitatea de a adresa întrebări invitațiilor noștri și de a purta o dezbatere generală. Doamna Hoibuș este prima, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să mă refer la cele spuse în încheierea prezentării lui uh, Christoph Ten că mm, un vector esențial va fi, uh, brevet, vor fi brevetele și aș dori să vă întreb ce înseamnă acest lucru pentru uh, întreprinderile de mici uh, dimensiuni. Ne-ați arătat cum se diseminează aceste, aceste genomuri diferite peste tot în, uh, în lume. Eu consider că dacă nu există o reglementare, uh, riscul este foarte mare pentru că nu vom mai putea ști unde regăsim uh, aceste genomuri modificate. Și apoi, în ceea ce privește procesul de autorizare, directiva din 2001 uh, nu, nu poate fi folosită și mă refer acum la considerentul 7 din directiva respectivă. Deci, în considerentul 17, dacă este vorba de deci domeniul de aplicare nu se aplică tradiți, uh, metodelor tradiționale recunoscute de mult timp. Deci nu putem uh, considera că aceste noi tehnici pot fi asemănătoare cu tehnicile tradiționale și dacă scoatem acest punct din domeniul de aplicare, nu există o analiză a riscului, nu avem nicio monitorizare, niciun proces de autorizare și uh, sunt etape deosebit de importante, mai ales pentru că nu știm care este viitorul acestor noi uh, tehnici. Uh, nici mie nu mi se pare în ordine că doar Comisia Europeană este responsabilă pentru procesul de autorizare și că statele membre pot doar adresa anumite întrebări Comisiei Europene, pe când Parlamentul European este complet exclus uh, și când vine vorba de un uh, subiect atât de important. Domnule Becker, v-ați referit dumneavoastră la uh, sumele mari de miliarde care sunt miza în, în acest domeniu, însă nu este vorba doar de miliarde și miliarde de euro, ci uh, despre sisteme agricole uh, întregi. Pentru s-a, s-a creat, de exemplu, un uh, întreg lanț de producție a produselor alimentare uh, care nu sunt contaminate cu nimic, uh, deloc cu organisme uh, modificate genetic. Și ce se întâmplă atunci cu aceste uh, alimente care vor fi amenințate? Se ajunge la diseminarea nesiguranței în rândul uh, consumatorilor, distrugerea unor, unui, unui sistem care a fost construit prin propriile forțe. Și aș dori să aflu un răspuns și, din, uh, și la această întrebare din partea dumneavoastră. Domnul președinte, uh, dragi colegi, nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul. Ba nu, domnul Heusling. Da, dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, aș dori să-l, să-l întreb și eu pe domnul Van Essen uh, ceva V-ați referit la viitorul luminos și în intervenția mea anterioară m-am referit și eu la faptul că această promisiune ne-a mai fost făcută. Dacă toate lucrurile sunt atât de minunate, dacă sunt atât de progresiste, atunci de ce vă împotriviți unei etichetări uh, clare? Pentru că atunci uh, ați putea chiar să uh, vă faceți reclamă cu această etichetare. Nu ar trebui să vă ascundeți în spatele ei. Deci cred că există anumit grad de, de neîncredere, mai ales dacă ne uităm la rezultatele noilor uh, teh- uh, tehnici. Ne putem, uh, putem să vedem ce, ce s-a întâmplat în, în Germania, o rapiță o, obținută printr-o mutageneză dirijată de oligonucleotide, care nu a dus uh, Uh, rezultatele, rezultatele promise. Al doilea orator uh, ne-a spus că randamentul acestor culturi ar fi extraordinar. Sunt uh, povești vechi pe care le-am auzit deja. Și apoi Comisia Europeană ne-a spus că va implica și Parlamentul European. Ah, am dorit să știm în detaliu cum va arăta această implicare. Pentru că, până la urmă, nu doar statele membre și Comisia ah, trebuie să lucreze la noul cadru de reglementare. Deci aș dori să întreb Comisia Europeană. Parlamentul European este ah, colegiuitor sau va rămâne pe bancă? Este o întrebare esențială. Vă mulțumesc. Văd că nimeni altcineva nu mai dorește să ia, să ia cuvântul. Aș dori să rog reprezentanta comisiei să ia cuvântul dacă doriți, doamne. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. O să mă refer la mai multe aspecte care au fost ridicate aici. În primul rând, s-a ridicat întrebarea, s-a pus întrebarea dacă directiva se aplică aici și aceste tehnici erau considerate modificări genetice. Comisia a cerut EFSA să mm, se asigure că linile directoare în vigoare pentru mm, modificare genetică se aplică acestor uh, noi directive. Uh, am cerut acest lucru pentru tehnica degetului de zinc 3 uh, și uh, se aplică linile directive existente pentru aceste trei tehnice. EFSA a considerat că nu mai trebuia adăugat nimic, că linile orientative existente erau suficiente. În ceea ce privește faptul că Comisia uh, va consulta sau nu Parlamentul și statele membre. Vă reamintesc că, că este vorba despre o interpretare juridică din partea Comisiei a unei directive. Deci este vorba despre o interpretare pe care o face Comisia. Comisia va interpreta legislația. În ultima instanță, ce își face interpretarea finală. Deci aceasta va fi o încercare de interpretare a comisiei și va face, se va face o recomandare mai apoi. Pe de o parte, deci, este vorba despre un text al comisiei, nu este un nou text de codecizie, unde, bineînțeles, ar fi vorba de propunerea comisiei, de o propunere legislativă, s-ar propune schimbarea, s-ar schimba definiția organismelor modificării gen, modificate genetice, intră toate la un loc sau nu, toate acestea, bineînțeles, ar reprezenta o propunere făcută de Comisie Parlamentului și uh, Consiliului, iar Parlamentul, în calitate de colegiuitor, ar fi, bineînțeles, implicat, al, la sine înțeles, dar, dar fiindcă este vorba despre o interpretare din partea Comisiei a unui text juridic, lucrurile nu stau așa. Deci nu este nici mai mult, nici mai puțin decât o interpretare a comisiei. Noi am promis, doamna Roibuch ne-a invitat la o dezbatere și ne-a cerut să să să participăm uh, în momentul în care va exista o interpretare. Noi am participat participat uh, și la Parlament și am implicat toate părțile implicate, de Greenpeace și așa mai departe, ONG-uri și de statele membre, mă rog, producători, asociațiile europene. Noi am promis că vom uh, prezenta acest text, care este o interpretare a Comisiei, dar nu este un text în procedură colegislativă, este doar o simplă interpretare a Comisiei. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, bineînțeles, noi vom uh, asculta părerea dumneavoastră, dar până la urmă este vorba despre o interpretare a Comisiei care va fi aplicată sau nu de toată lumea. Noi sperăm să fie aplicată, să... iar până la urmă Curtea Europeană de Justiție va hotărâ dacă interpretarea noastră a fost corectă sau nu. Comisarul a spus uh, că vom face lucrurile serios dacă un uh, produs cade în sfera de aplicare a uh, directivei, a definiției. Mm, foarte bine, dacă nu vom clarifica lucrurile, această treabă va fi făcută în mod serios și independent dar, cum spuneam, nu este decât o interpretare a unui text uh, existent, nu este vorba despre propunerea unei legi noi, nu facem o propunere legislativă, bineînțeles, fiindcă nu ține de prerogativele noastre acest lucru. Considerentul 17, da, bineînțeles, este unul dintre elementele, considerentul 17, uh, pe care îl analizăm, fiindcă ne dăm seama care este uh, însemnătatea lui, altfel uh, și o să mă opresc aici, altfel discuția va deveni foarte tehnică. Acest, vreau să mai spun că acest grup, grup de experți ar trebui să se reunească, dacă lucrurile merg bine, în luna februarie. Dar uh, nu uităm de solicitarea Parlamentului European de a fi implicat în aceste uh, discuții. Nu am uitat deloc. Va, uh, se va reuni grupul de experți. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Vă mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul listei vorbitorilor. Mulțumesc. În urma intervenției comisiei, trebuie să recunosc că mă îngrijorează să aud că este vorba de o interpretare juridică, este o temă atât de serioasă încât am avea nevoie de o dezbatere aprofundată. Aș dori să mulțumesc uh, reprezentantului Biotech pentru prezența sa, pentru că ne-a prezentat o perspectivă Uh, diferită și cred că aici, la Comisia Agri, trebuie să insistăm la, o, la invitați cât mai uh, diversificați, pentru că patru din cei cinci invitați astăzi um, au reprezentat aceeași uh, părere. Vă mulțumesc, o să vă dau cuvântul pentru a răspunde. Aveți la dispoziție câte trei minute. Czy już teraz jest, mamy tłumaczenie? Tak, czy chcecie panowie zabrać głos? Domnul președinte, o să vă dau cuvântul. Aveți la dispoziție câte trei minute pentru a, a răspunde. O să, fiu eu, o să iau eu primul cuvântul. A fost adresate multe întrebări legate de certitudinea juridică pentru agricultori, trasabilitatea și dacă am putea pune în aplicare etichetarea și dacă, este, dacă poate funcționa o trasabilitate pe această piață. Există foarte multe întrebări, însă puteți să fiți siguri că producătorii Uh, semințelor știu care sunt uh, produsele obținute prin noi tehnologii pentru că vor dori să obțină un uh, brevet, un brevet pentru semânța respectivă, deci dacă se dorește trasabilitate, se poate impune. S-a spus că nu, că nu se poate identifica modificarea ADN-ului. Poate să un lucru adevărat în anumite cazuri, însă nu este adevărat întotdeauna este o afirmație a reprezentanților industriei, însă nu se bazează pe nicio publicație științifică. În uh, anumite cazuri ar fi foarte dificil să se facă această identificare doar printr-o analiză uh, ADN, însă poate fi uh, pusă în aplicare o, o etichetare. Apoi, în ceea ce privește brevetele, care va fi diferența între tehnicile tradiționale de reproducere, tehnici de, de, de, de reproducere. Un uh, brevet ar putea acoperi și, un, și o tehnică tradițională de, de reproducere, pentru că uh, Uh, un brevet va oferi protecție pentru un soi de plantă care are anumite caracteristici. Deci dacă doriți să faceți o, o distinție foarte clară între convențiile, în, între tehnicile tradiționale și cele noi, nu va fi foarte ușor conform sistemului actual. Ar trebui să interpretăm într-un mod anume sistemul actual al brevetelor pentru a ne asigura că se pot face aceste deosebiri. Cred că este o dezbatere care ar trebui să fie purtată pe viitor în această comisie. Nu m-am uitat la ceas, nu știu dacă mai am un minut la dispoziție sau nu. Dacă da, atunci uh, v-aș cere să priviți puțin dincolo de situația actuală. Există aplicații similare cu cele cunoscute, plante rezistente la ierbicidă, dar există și alte aplicații care uh, nu sunt uh, direct, uh, direcționate nu, uh, pentru plantele dintr-o cultură, ci uh, care își doresc schimbarea mediului uh, învecinat culturii uh, respective și uh, va trebui să analizăm și aceste tipuri de aplicații care nu se mai limitează la un anumit uh, teren, ci uh, diseminează modificări și la populația naturală uh, învecinată. Și este vorba de modificări um, pentru, și pentru a le înțelege vom avea nevoie de câțiva ani pentru a ajunge la o certitudine atât din punct de vedere juridic, cât și pentru mediul înconjurător și pentru consumatori. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să vă dau aceste răspunsuri. O să mă refer la câteva chestiuni în ceea ce privește uh, brevetele și legătura cu întreprinderile mici și mijlocii. Prezentarea mea s-a s-a concentrat asupra întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă majoritatea membrilor platformei noastre. Pentru acestea, noi, aceste noi tehnici de reproducere sunt foarte, foarte importante. După cum am spus, 47% din cercetare în acest domeniu se desfășoară în Europa și este făcută de întreprinderi mici și mijlocii. Deci, pentru IMM-uri este important să înregistrăm progrese din acest punct de vedere. Vă dau un exemplu simplu. În momentul în care apare un nou Uh, produs modificat genetic, acesta trebuie să treacă printr-un dosar la EFSA, ceea ce costă 30-40 milioane de euro și dacă ești o întreprindere mică și mijlocie cu o cifră de afaceri anuală de 20 de milioane de euro, uh, nu-ți poți permite să treci prin acest proces uh, dificil de autorizare. În același timp, nu ar trebui să uităm că Europa nu este un muzeu și nu este o insulă, în lume, așa cum am văzut deja cu organismele modificate, cu produsele modificate genetic, uh, acestea s-au răspândit foarte mult și este o situație similară cu uh, noile tehnici de reproducere a plantelor. Unele state au uh, făcut pașii necesari pentru că acestea să nu mai fie reglementate. Deci nu ar trebui să uităm în Europa nici de problemele sociale care sunt atât de mari încât aveam nevoie de noi instrumente în setul de care uh, dispune pentru a le face față. Avem nevoie de mai multe instrumente pentru a pune la dispoziție uh, sectorului agro, uh, agroalimentar produse noi de, de, de bună calitate și cred că aceste noi tehnici vor ajuta într-adevăr la rezolvarea unor probleme sociale. Mulțumesc! Um... Mulțumesc, domnule președinte! Nu o să intru foarte mult în uh, amănuntele legale, juridice, tehnice. Întrebarea este de ce se tem oamenii atât de mult de progresul științific? Știm mai mult dezbate decât uh, despre reproducerea plantelor acum, decât acum 50 de ani, când crea muta, uh, mutageneza uh, cu acele pistoale cu gene. Astăzi știm mult mai multe și se pare că uh, Totuși există unii care își închipuie că aceste informații suplimentare pe care le avem acum sunt mai periculoase. Nu e mai periculos să n-ai cunoștințe, să n-ai informațiile. Eu cred că ar trebui să avem încredere în noi înșine mai mult decât uh, o facem astăzi. S-au înregistrat mai progrese în știința plantelor, ce putem face, cum putem face, cum putem minimaliza impactul și cum putem crea uh, beneficii nu numai în ceea ce privește producția, paradigma clasică, care rămâne în picioare, bineînțeles, ci având în vedere care sunt obiectivele. Da, e vorba despre rezistență, despre toleranță la stres, rezistența patogeni, ne interesează um, schimbarea compoziției chimice, uleiuri sănătoase, găsim și așa mai departe. Lucruri pe care nu le puteam face acum sau care, care durau foarte mult timp. Și uh, vom încerca să facem, dacă nu este prea scump, uh, pentru culturi mai mici, nu numai pentru porumb, soia și rapițe și pentru culturi mai mici, uh, culturi specifice Europei cu care ne mândrim multe din aceste legume. Întrebarea s-a pus uh, cum rămâne cu etichetarea. Nu vreți să faceți publicitate acestor procese? Ei bine, poate că unele companii ar vrea asta, dar întrebarea este facem publicitate une, unui nou soi uh, de plantă sau unui, noi, unui, unui uh, nou soi de legume uh, Uh, sau uh, făcând, făcând, punând semnul legal între aceste noi tehnici și etichetarea pentru OMG. Deci etichetarea pentru a face publicitate în noi tehnici e una și poate că se dorește um, oferirea cât mai multor informații consumatorilor cu putință dacă vor să fie etichetate ca OMG-uri, atunci ca, ca modificare genetică, asta e altă poveste. Deci convingerea noastră că este că aceste tehnologii nu sunt considerate modificări genetice. Acesta este consensul științific și numai în aceste condiții vor fi importante pentru viitorul reproducerii plantelor și agriculturii europene. Dacă luăm decizie greșită acum, vom avea cu toții de suferit mai târziu. Ok, pan poseł Hausli, să sobie și pozvolici. Mulțumesc, domnule Hausi câteva minute. Aici nici da, foarte pe scurt, pentru că nu m-a mulțumit deloc răspunsul Comisiei Europene și cred că Parlamentul European nu trebuie să se mulțumească să lase Comisiei, cu toată încrederea pe care o avem în Comisie, dar uh, trebuie să ne asigurăm că avem și noi un loc la masă unde să iau uh, deciziile Cred că este un rol care trebuie să revină Parlamentului European și poate serviciul juridic al comisiei noastre se poate ocupa de această temă, pentru că eu nu am o încredere prea mare în Comisia Europeană. În Germania se poartă deja de ceva vreme o, o dezbatere privind uh, această interpretare. Nu este, cred că, o dezbatere pe care ne, ne permitem să o lungim prea mult. Uh, pentru că această decizie are consecințe prea importante. Cred că nici, cred că nici uh, statele membre nu vor, fi, nu vor fi de acord doar Comisia să fie responsabilă pentru această decizie și nu știu, poate la viitoarea reuniune a coordonatorilor ați putea discuta despre oportunitatea cererii unui aviz din partea serviciului juridic al Comisiei noastre. Now, just very short, and I've heard the da, pe scurt, uh, s-a creat o dezbatere aici. Ar trebui să fim foarte atenți în momentul în care ne temem de noile tehnologii. Am auzit odată că unele ONG-uri doresc să există o etichetare fără biotehnologii. biotehnologii. Cred că vom face o cursă de către nivelul de jos, invers față de ce e normal. Trebuie să vedem ce are potențial de a rezolva provocările de astăzi, așa cum s-a spus astăzi, posibilitatea de a, aliment, de a hrăni mai mulți oameni, de a avea o valoare nutritivă sporită și de a avea culturi care nu au un impact negativ asupra mediului. Trebuie să fim atenți, să nu luptăm împotriva noilor tehnologii, ci să le îmbrățișăm. Państwa, wyczerpaliśmy już nawet dodatkowe wystąpienia. Mulțumesc. Am epuizat timpul alocat intervențiilor. Mulțumim foarte mult experților noștri. Prezentările dumneavoastră ne-au îmbogățit oferindu-ne cunoștințe și informații noi. Bineînțeles, nu sunt toate lucrurile clare, sunt sigur că vom mai reveni asupra acestui subiect pe viitor, dar fiind că este un subiect delicat și complex. Există multe provocări ceea ce privește hrănirea populației din 2050, peste 9 miliarde, 9 miliarde de oameni, deci trebuie să fim deschiși unor idei noi. Chiar dacă poate am putea să producem la fel de multe alimente cu tehnologiile convenționale. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezentări dumneavoastră și grupului anterior de experți. Facem o pauză foarte scurtă și continuăm cu următoarele puncte de pe ordinea de zi. Domnul Danta e pregătit. Facem o pauză de un minut și după aceea reluăm. punctul kolejnego. Politica spójności regională. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea, ordinea de zi, politica de coeziune în regiunile muntoase din Uniunea Europeană. Michel Dantin este raportor. La reuniunea de pe 13 octombrie s-a hotărât să elaborăm un aviz privind uh, raportul din proprie inițiativă solicitat de, comisie cu privire, uh, de Comisia DEVE privire la politica de coeziune în regiunile muntoase din Uniunea Europeană. Aceste zone, după cum bine știm, depind foarte mult de dezvoltare rurală și de agricultură și uh, grupul PPE a primit acest raport, iar domnul Danta a fost numit raportor. Domnule Danta, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. A spus deja că este vorba de un raport din proprie inițiativă, iar comisia noastră nu are de dat decât un aviz cu privire la dimensiunea agricolă. Este vorba despre un aviz, fiind vorba de un aviz, textul este limitat și eu voi avea ocazia să-l completez prin proiectul, să, să completez acest proiect de aviz prin intermediul amendamentelor în următoarea etapă. Dar fiind Uh, aspectele care, pe care le-am discutat și rapoartele pe care am avut la comisie pe acest subiect. Mă gândesc la raportul Dorfman privind uh, laptele în zona montană. Vă propun să ne aplecăm asupra trei capitole. E vorba de guvernanța și sinergia fondului de coeziune, apoi investițiile, competitivitatea și diversificarea economică a, teritori- a zonelor montoase, pe de altă parte, și structura specifică a lanțului alimentar în aceste zone muntoase, unde avem eh, mici exploatări, exploatări foarte mici, care își procesează singure producția și uh, foarte multe circuite scurte. Vă reamintesc că în proiectul de aviz pe care l-am elaborat am evoluat înspre coeziune cu ocazia reformei PAC-ului Fiindcă atât pilonul 1 cât pilonul 2 permite de acum înainte să, uh, să zoneze, să țintească, să țintească pe zone anumite credite în funcție de, contract, de, de constrângerile naturale și în zonele mutate există astfel de constrângeri naturale, fiindcă există condiții topografice și climatice, apoi uh, faptul că sunt, uh, se situează la mare distanță și sunt izolate, toate acestea influențează dezvoltarea economică a acestor regiuni regiunile uh, muntoase uh, în diversele țări membre se ocupă de gestionarea acestor fonduri și trebuie să dea dovadă de coerență la nivelul alegerilor făcute. Întreagăt observ că în tratatul de la Lisabona există un alineat în ceea ce privește zonele muntoase și uh, insulele, precum și zonele ultraperiferice, însă uh, deocamdată nu avem o politică pentru zonele montate la nivel european care ar putea să înceapă cu o dezbatere privind zonarea, iar uh, definiția termenului muntos variază de la o țară membru la alta, dat fiindcă această definiție se face la nivel național și se definește la nivel național care este teritoriul muntos pe baza unor criterii care adesea sunt uh, foarte diferite. Am, uh, deci, aștept cu mai nerăbdare părerele dumneavoastră și, bineînțeles, um, o să țin cont de propunerile de amendament pentru a avea un aviz care să oglindească dezbaterile și lasă de până acum pe marginea acestui subiect. Myślę, że istnieje rzeczywiście pilna potrzeba. Mulțumesc. Cred că e nevoie urgentă să ne gândim la sprijinul viitor acordat exploatărilor agricole care se confruntă cu greutăți în ceea ce privește costul de producție, care sunt mai ridicate în aceste zone. Se, folosesc, se folosește mai multă energie, de pildă infrastructura în zonele muntoase este mai costisitoare. Iar toate aceste idei trebuie lăsate deoparte pentru a putea fi eh, ridicate într-o dezbatere viitoare pentru pacul de după 2020. Eh, domnul Dorfman dorește să ia cuvântul. Pani posul Sandra. Pani posul Sandra. Mai întâi, eh, doamna Sandra. Pani posul Sandra, este. Eh, gracias. Para, para mí este... Mulțumesc. Acesta este un raport foarte important, după părerea mea. Cred că regiunile muntoase nu sunt uh, protejate suficient și au nevoie de mai mult sprijin din partea Uniunii Europene. Diferențele sunt mari de la o regiune la alta, de la o țară la alta. Acest lucru se întâmplă în Spania, mai ales în Galiția, de unde vin eu. Avem regiuni muntoase care care sunt uh, aproape părăsite acum. Trebuie să ținem cont uh, și de chestiuni cum ar fi serviciile publice, uh, educație, sănătate, fiindcă acestea sunt vitale pentru a menține populația în aceste zone. Bineînțeles, economia joacă un rol cheie și permite și importantă este supraviețuirea micilor exploatări, fiindcă de unde vin eu, producția de carne de vită este crucială pentru zonele muntoase și trebuie să avem o abordare cuprinzătoare. Pan Domnul Gușev. colegi, radvam se ce s doklada special specialen accent върху... Domnul Urucev, mă mulțumesc. Mă bucur că acest raport pune accentul pe zonele muntoase. S-au luat deja măsuri în cadrul politicii agricole comune, PAC, dar există și, altul, și alte măsuri în uh, Orizont 2020 și în programul LIFE, uh, dar uh, lipsește o abordare globală pentru dezvoltarea acestor regiuni în Uniunea Europeană. Aceste regiuni sunt cele mai sărace. Uh, cu infrastructura cea mai slabă, cu numărul de locuitori cel mai redus uh, și costurile de producție sunt foarte ridicate. Aceste tendințe se manifestă mai ales în Europa de Sud-Est. Peste 60% din teritoriul peninsulei balcanice este muntos. Și avem nevoie de o convenție pentru dezvoltarea regiunilor muntoase în Europa de Sud-Est. Așa cum este cazul pentru Carpați. Trebuie să ne gândim și la dezvoltarea economiei regionale, al turismului și a agriculturii. Aș dori să se includă și câteva aspecte anume în raportul dumneavoastră, cum ar fi aplicarea um, denumirii de calitate produse muntoase, precum și și uh, producerea de energie din uh, biomasă și motivar și, și capacitatea de a motiva tinerii agricultori din zonele muntoase. domnule președinte. Spune domnul andrieu vreau să spun că sunt uh, de acord cu colegul meu Daunta în ceea ce privește zonarea. Nu este un uh, uh subiect uh, ușor. Sunt chestiuni care tot uh, uh revin la fiecare proiect de reformă cele două aspecte uh, agricole și dezvoltare rurale trebuie să dea specificitatea zonelor muntoase. Aspectul agricol. Din ceea ce mă privește, trebuie să vedem specificitatea zonelor. Asta are o, înseamnă o voință politică Tocmai aceste zone care sunt sub uh, pilonul 1 uh, al uh, PAC pun multe probleme pe care le cunoaștem cu toții. Trebuie să existe modalități de asistență, de ajutor, care să însoțească dezvoltarea acestui teritoriu. Lucrurile sunt foarte clare Uh, în raport cu alte teritorii, cum ar fi zona Piemontului. Deci trebuie de la bun început să ne gândim la politicile publice specifice care vizează aceste uh, zone uh, dificile, care sunt zonele muntoase. Aș vrea să subliniez uh, importanța deosebită acestor zone. Statele care beneficiază de fondurile de coeziune beneficiază de o cincime din aceste fonduri de coeziune. Aceste regiuni, aceste țări au trăsături comparabile. Regiunile muntoase pot să fie regiuni care asigură bunăstarea populației. Totuși, greutățile sunt mai mari decât în alte părți. Adesea, producătorii Uh, produc uh, aceleași produse, costurile uh, de transport sunt mai ridicate și, în consecință, veniturile lor sunt mai mici, iar ocuparea în regiune suferă din această pricină producția trebuie susținută. Investițiile în astfel de regiuni vor rezolva o parte a problemelor cu care ele se confruntă și cred că fondurile de coeziune vor uh, permite uh, să rezolvăm toate aceste provocări. În calitate de raportor din umbră, și ca tânăr eurodeputat, consider că comunicarea are o importanță deosebită. Trebuie să existe uh, modalități de comunicare, trebuie să existe uh, egalitatea șanselor pentru toți. Și concret e vorba de accesul la uh, internet de mare rapiditate. Și pentru a reveni uh, la propunerea colegului meu Urucev, trebuie să introducem eticheta produs uh, din zonele montane pentru a face cunoscute uh, produsele din zonă acestea există, dar nu sunt uh, suficient uh, popularizate. Vom lucra cu domnul Downtown pentru a completa acest raport. Uh, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Garcia, Aguilera Garcia. Vreau și eu să contribui cu câteva idei la această discuție. Domnul uh, Dantin a evidențiat problemele. Una dintre probleme este definiția regiunilor muntoase în statele membre. Știu că nu este deloc ușor să faci acest lucru. Și fiecare stat, fiecare țară are proprie motive să procedeze așa cum procedează. Însă trebuie să existe un grad de armonizare totuși, pentru că dacă nu facem astfel de armonizare, vor apărea probleme atunci când încercăm să elaborăm politici care să fie în beneficiul acestor regiuni. Domnul Serta a vorbit de necesitența, de necesitatea existenței unei infrastructuri de bază. Sigur, asta face parte din politica de coeziune. Uh, a vorbit în mod uh, concret uh, de um, regiunile rurale și regiunile muntoase. Sigur, e nevoie acolo de echipamente, de o infrastructură de bază, pentru că al minteri uh, avem o politică discriminatorie față de aceste regiuni. Domnul Neco a spus și el același lucru. Trebuie să existe o egalitate de șanse trebuie să eliminăm dezavantajele uh, legate de zona rurală. știm că uh, dacă te duci într-o zonă îndepărtată, muntoasă, uh, cu propria mașină nu te poți aștepta la o uh, frumoasă autostradă care să te conducă uh, în regiunea respectivă. Uh, în plus de asta, tinerii doresc să trăiască în astfel de regiuni, deci trebuie să le asigurăm condițiile. Asta este o problemă pentru viitor. O să fac uh, un amendament uh, în acest sens. Uh, în zonele rurale, oamenii au diferite surse de uh, venituri, și uh, poate au o mică exploatație agricolă, poate închiriază camere uh, turiștilor, cel puțin așa se întâmplă în țara mea, presupun că așa stau lucrurile și în alte țări. Uneori este greu să ai o imagine a acestor surse de venit și modul în care acestea sunt gestionate de administrație. Există birocrația care intră în joc aici, apoi contribuțiile sociale. Sigur, asta nu este o problemă specifică numai zonelor uh, muntoase sau uh, micilor afaceri de familie. Însă Trebuie să ne asigurăm că există uh, diferite surse de venit uh, în astfel de uh, regiuni, uh, pentru că în felul acesta oamenii vor rămâne acolo și nu vor pleca din zone, nu vor părăsi zonele respective. trebuie să analizăm și care este impactul. Există un coeficient pentru că uh, unele regiuni sunt definite într-un anumit uh, fel, după care într-o altă politică, în politica agricolă comună, se vine cu o altă uh, definiție în funcție de alte criterii care răstoarnă prima definiție. Deci, pentru a încheia, uh, trebuie să vă spun că voi depune un amendament pentru a avea raportul cel mai bun. Domnul Flanagan. Este uh, un domeniu important și mă dezamăgește să văd câtă lume uh, participă. Uh, dar, de fapt, nu e nimic uh, nou. Uh, nu pot să înțeleg uh, uh, de ce mai participă la uh, alegeri, de ce mai candidează dacă nu vin după aceea uh, să participe sub pretextul că este târziu. Poate târziu pentru tatăl meu, care are 70 de ani. Bun, vorbim acum despre agricultură. Cei care locuiesc în aceste zone uh, furnizează diferite uh, servicii, servicii de agricultură, uh, servicii uh, turistice. Ele sunt un uh, soi de incubator uh, Uh, iată, în Irlanda sunt uh, zonele acestea păstrează uh, adevărata limbă irlandeză. De aceea aceste regiuni trebuie să vibreze, să trăiască cu adevărat am fost uh, la comisie și am vorbit de această zonă în general și dacă trebuie să respectăm și chiar ne pasă de fermierii din aceste zone uh, grele, trebuie să ne reamintim că sunt ultimii care sunt plătiți. Și am întrebat de ce în uh, Irlanda suntem ultimii care suntem plătiți. ultimii din întreaga Europa. E o problemă comună. Nu trebuie să fie ultimii care uh, să fie plătiți. Uh, în cazul Republicii Irlanda, nu știu, în restul Europei, avem această situație uluitoare în care uh, cei care trăiesc acolo cu greu primesc plățile cele mai mici și chiar și la pilonul 2, unde ar putea să existe o speranță de ceva bani, se pare că trebuie să treacă prin atâtea obstacole până când să primească banii, încât uh, nici acolo nu vor uh, ajunge să primească prea mulți bani. Deci dacă respectăm aceste zone, uh, trebuie să nu mai facem greutăți oamenilor de acolo și să luăm lucrurile în serios. Am vorbit cu cei de la comisie. Am spus că oamenii sunt handicapați din punct de vedere financiar de faptul că uh, Uh, există foarte multe restricții în aceste zone. Nu am o problemă cu directiva privind habitatul, dar am o problemă cu faptul că sunt, uh, oamenii sunt dezavantajați din punct de vedere financiar din cauza unor astfel de directive iar la comisie ți se spune că nu te poți aștepta să fii compensat 100%. De ce nu? Este o directivă uh, europeană, uh, de multe ori oamenii au fost forțați să o aplice și trebuie să facă sacrificii financiare uh, și fin, uh, să spună comisia că nu poți uh, să te aștepți să fii plătit la nesfârșit, dar restricțiile vor exista la infinit. Uh, vor fi restricții financiare întotdeauna de a trăi acolo. Deci, dacă într-adevăr uh, punem preț uh, pe aceste regiuni, atunci trebuie să și plătim, pentru că alminteri vom asista la abandonarea zonelor. Aceste zone sunt zone cu un peisaj deosebit care este îngrijit de cei din zonă. M-a uluit să mă duc uh, la o întâlnire unde erau crescători de oi și cineva a vorbit de aducerea unor vulturi uh, în uh, zonă. Uh, sigur, persoana uh, a fost aplaudată și au râs și am fost uluit de felul în care uh, l-au uh, primit. Dar în felul ăsta ești uh, uh, furat uh, de bani, pentru că astfel de oameni sunt cei care primesc primii banii și cei care au într-adevăr nevoie de ei uh, stau la coadă. E complicat oricum. Mulțumesc, uh, domnul Lope. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că acest raport este important. El atrage atenția asupra faptului că Uniunea Europeană nu este un teritoriu unitar, uniform, unde condițiile uh, agricole sunt la fel pentru toată lumea și rezultatele sunt uh, aceleași. Un coleg din partea occidentală a uh, Uh, Uniunii Europene a luat cuvântul, acum o să reprezint estul Europei. Cred că condițiile sunt diferite. Uh, ideea este cum îi compensăm pe cei care beneficiază de condiții mai proaste. În Lituania, trebuie să spun cu regret că în perioada 2014-2020 nu avem hărți care să desemneze teritorii care nu sunt uh, propice uh, agriculturii. Unii fermieri, unii agricultori care trăiesc în uh, zone mai dificile nu sunt compensați. Și eu sunt, provin dintr-o zonă care este aproape de uh, frontiera externă a Uniunii Europene. Nu este o zonă uh, unde lumea să vrea să trăiască. Lumea părăsește zona. Trăiesc într-o zonă care este în apropierea centralei nucleare Uh, există o zonă de protecție în uh, jurul unor astfel de centrale nucleare și lumea uh, încearcă să plece de acolo și atunci nu prea se investește în aceste teritorii. O altă problemă cu care se confruntă țările din estul Europei. Din cauza venitului scăzut, oamenii pleacă din agricultură și pleacă să-și găsească norocul în uh, Europa de vest, în țările din nord, uh, se duc în Spania, în Germania. Lituania a pierdut o pătrime din uh, populația activă în ultimii 15 ani și asta este o mare problemă. Cei care trăiesc normal rămân să facă aceeași activitate. Uh, dacă ar fi mai bine plătiți, poate că uh, ceea ce se duc să facă în Europa Occidentală fac și acasă cu venituri mai mari, dacă i-am compensa așa cum uh, trebuie. Trebuie să ne gândim și la contribuția lor la revigorarea agriculturii sau menținerea tinerilor în, să lucreze în uh, agricultură. Cred că raportul reflectează reflectă, mă scuzați, o parte a acestor uh, probleme, trebuie să ne concentrăm atenția asupra zonelor defavorizate. Compensațiile nu trebuie să fie o sursă de profit, uh, Uh, trebuie să existe mecanisme de compensare uh, care să îi uh, pună pe agricultori în aceeași condiție, cu să aibă același statut. Mulțumesc. Domnul Dorfman. Colegii Michel d'Antin, tot este... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport al colegului nostru Dantin este deosebit de, de important și aș dori să-i mulțumesc pentru acest lucru. Așa cum au spus antevorbitorii mei, avem nevoie de o politică specifică pentru regiunile muntoase, pentru că dacă nu, activitatea agricolă de acolo va dispărea. Încet, dar uh, sigur. Uh, cred că este un lucru evident dacă mergeți în regiuni muntoase din Munții Apenin, din uh, Italia, unde nu mai trăiește nimeni de, de ceva ani. Și dacă ne gândim la politica specifică pentru regiunile muntoase, vedem că lucrurile nu prea funcționează, pentru că Comisia ne spune că există instrumente diferite pentru a permite o diferențiere. Poate este adevărat, însă statele membre recurg la aceste instrumente care să permită o politică uh, diferențiată. Din păcate, regiunile muntoase în Franța, în Italia, sunt regiuni periferice care nu uh, stârnesc un interes uh, central și tot discutăm despre criza laptelui. Uh, am creat un pachet pentru lapte în valoare de 500 de milioane de euro și nimănui nu i-a venit ideea să îi sprijinim mai mulți pe cei care sunt uh, afectați cel mai, mult, cel mai mult de această uh, problemă. Nu, sunt uh, sprijiniți tot cei care produc mai mult, ei primesc mai multe compensații și cele mai puține compensații le, le primesc uh, producătorii de lapte care trăiesc uh, la munte. Și aș putea să vă dau un exemplu. Dacă astăzi la Câmpie în Europa are loc o inundație, de fiecare dăm vân, uh, vina pe schimbările climatice. Dar haideți, haideți să vedem care sunt uh, cauzele adevărate ale, acestor uh, inundații. Să vedem cantitatea precipitațiilor, perioada acestor precipitații și vedem că schimbările climatice nu sunt principalele vinovate. Din păcate, ploaia care a căzut uh, la munte a ajuns prea repede la vale, pentru că nu a, nu a rămas mai mult în, uh, la munte, pentru că peisajul montan nu mai este îngrijit de nimeni, nimeni nu mai trăiește acolo, ceea ce duce la uh, curgerea mult mai rapidă a apei la, la câmpie. Deci este evident că viața va fi mult mai sigură și mai, va exista mai multă bunăstare și la câmpie dacă regiunile muntoase uh, o vor duce mai bine și nu cred că uh, ar fi costuri foarte mari care ne-ar aștepta dacă măsurile impuse ar fi inteligente și eficiente. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, domnului Dumitru din partea Comisiei Europene. Domnule director, aveți cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că ne dați posibilitatea să participăm la acest schimb de opinii pe marginea unui raport din proprie inițiativă și vă asigur că Comisia Europeană vă stă la dispoziție cu toate informațiile necesare de care ați avea nevoie. Zonele muntoasă, reprezintă aproximativ 20% din teritoriul Uniunii Europene, sunt foarte diverse din, din punct de vedere uh, geografic și social și aș dori să răspund la una din întrebările formulate aici. Deja există o istorie lungă în cadrul politicii agricole comune dedicată importanței deosebite a zonei muntoase și un element uh, constant uh, în toată această perioadă a PAC este definirea acestor zone muntoase. Se combină altitudinea, gradul pantelor din uh, zona respectivă. Este o definiție care nu s-a, nu s-a schimbat. Există alte zone cu restricții naturale unde definiția a fost schimbată sau cel puțin uh, criteriile definiției a fost schimbate odată cu reforma PAC. Într-adevăr, zonele muntoase se confruntă cu un număr mare de provocări, recunoaștem acest lucru, menționez doar câteva dintre acestea, topografie dificilă, îndepărtare, soluri diferite, dar există și anumite puncte forte ale zonelor muntoase, un peisaj unic, o biodiversitate bogată, rezerve mari de apă și un, uh, un peisaj cultural uh, diversificat și bogat în același timp, ceea ce a permis, printre altele, desfășura unor activități uh, turistice importante. Eu uh, cunosc foarte bine aceste zone muntoase pentru că m-am născut într-un uh, sat de munte din România și știu cât de solidari sunt oamenii care trăiesc. Între ei sunt oamenii care trăiesc la munte. Uh, în uh, politica agricolă comună recunoaștem rolul și importanța zonelor mutase și am creat anumite instrumente uh, specifice pentru această, aceste zone și aș dori să vă informez asupra posibilităților de care dispunem pentru a sprijini zonele mutase și pentru a păstra activitățile agricole în aceste zone. Și cred că cel mai important instrument, pentru că cu toții ne referim la această uh, dificult, la dificultățile cu care se confruntă zonele muntoase, sunt plățile com- compensatorii plătite pentru a păstra activitățile agricole în zonele respective. Este o sumă uh, fixă și fiecare stat membru, fiecare regiune poate compensa agricultorii care cer aceste plăți compensatorii. Sunt plăți uh, Uh, permanente, care se pot face atâta vreme cât sunt cerute și atâta vreme cât în statele membre există programe în uh, contextul dezvoltării rurale. Aceste compens- plăți compensatorii pot veni tocmai pentru a uh, în întâmpinarea dificultăților întâmpinate în aceste zone, pentru veniturile care nu s-au realizat. Suma maximă care poate fi plătită este Uh, mai mare decât suma plătită pentru alte zone cu dificultăți uh, naturale. În ceea ce privește uh, perioada de programare 2014-2020, statele membre au răspuns bine necesităților de a răspunde restrângerilor din zonele muntoase. În acest moment există 17 state membre care au programe de compensare cu un număr foarte mare de hectare acoperit. Și acum există posibilitatea ca aceste plăți compensatorii să fie făcute atât de la pilonul 1 cât și de la pilonul 2. În ceea ce privește situația din Lituania, conform definiției în vigoare, nu există munți în Lituania, dar există zone uh, cu dezavantaje naturale și lucrăm împreună cu Lituania pentru a stabili o schemă de plăți compensatorii pentru agricultorii care trăiesc în zonele respective. Plățile compensatorii, desigur, sunt uh, cea mai importantă intervenție care poate avea loc în contextul politicii agricole comune, dar există o serie de alte măsuri care pot sprijini agricultura și alte activități din zonele muntoase. De exemplu, o măsură importantă este sprijinirea practicilor de gestionare a, a peisajului din zonele respective. Dacă este vorba de păstrarea biodiversității în zonele respective, printre altele. Și aș dori să vă aduc aminte că o mare parte a zonelor muntoase sunt acoperite de uh, păduri și de pășuni alpină, pentru pădure, există o gamă întreagă de măsuri când putem, prin care putem uh, interveni pentru a preveni uh, defrișarea, pentru a preveni uh, incendiile. Există foarte multe posibilități disponibile pentru întreaga, pentru toate zonele rurale, dar zonele muntoase se bucură de un tratament uh, preferențial dacă se, invest, se fac investiții în, uh, în uh, infrastructuri fizice. Și programul LIDER este o posibilitate. Acest program acoperă teritorii din zonele muntoase dacă există necesități legate de infrastructuri, de infrastru- dezvoltarea unor infrastructuri în zonele muntoase, acestora se poate răspunde prin programul de dezvoltare rurală. Putem sprijini și activitățile de cooperare, parteneriatul european pentru inovare poate fi pus în aplicare în zonele muntoase. Comisia Europeană a pus la dispoziție producătorilor din aceste zone un instrument eficient pentru a-și exploata originea muntoasă a, a, a produselor a, uh, uh, lor. S-a stabilit acest produs, uh, acea, această denumire, produs muntos, astfel încât regiunile respective să-și promoveze, să-și vândă mai bine produsele proprii. Acestea sunt doar câteva din posibilitățile prin care, în contextul politicilor de dezvoltare rurală, sprijinim regiunile muntoase. Desigur, într-un context mai larg, participăm și la alte inițiative, o să menționez doar câteva dintre acestea. Colaborăm cu Euromontana, Uniunea Europeană este o parte contractană a Convenției Muntoase și în anul și în 2015 am adoptat strategia mun- uh, pentru munți care urmează să fie adoptată de Consiliu. Sperăm până la sfârșitul acestui uh, an. Alături de mine sunt colegi de la Direcția Generală Regii, care vă pot da detalii suplimentare în legătură cu politica de coeziune. Oricum vă asigur că noi cei de la DigiAgri suntem dispuși să colaborăm cu raportorul, vă putem furniza uh, Uh, informații de ultimă oră în legătură cu programele aflate în desfășurare acum. Vă mulțumesc. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier chacun des intervenants pour euh, Mulțumesc uh, foarte mult uh, tuturor vorbitorilor, vă mulțumesc pentru contribuții. Este clar că um, oamenii își doresc ca localnicii din zonele de munte să nu fie lăsate izberișe, să fie cetățeni pe picior de egalitate în Uniunea Europeană și să trăiască din... se poate întreține. Există sisteme, bineînțeles, în programul actual al PAC avem inițiativa de a majora uh, alocațiile pentru uh, handicap geografic, dar să fim atenți să nu există o cursă pentru hectare la nivel agricol. Avem nevoie de un echilibru între sprijinul acordat uh, pe hectare și valorizarea economiei agricole pe teren. Iar aici rezidă greutatea și doamna Aguilera a spus foarte bine că la munte, dat fiind anotimpurile, nu putem să avem doar o meserie. Adesea avem, localnici au mai multe meserii în funcție de anotimp și când se vorbește despre activitatea de la munte, vorbim despre agricultori, dar trebuie să vorbim despre uh, un agricultor activ, fiindcă, persoane active, fiindcă o persoană activă în câmpul muncii poate să fie monitor de schi iarna, agricultor vara și trebuie ca noi să ținem cont de această multiactivitate care face în așa fel ca în funcție de anotimp meseria se schimbă. Iar uh, așa vor continua să trăiască oamenii la munte dacă le permitem să folosească toate sursele de bogăție pe care le au la dispoziție și haideți să nu uniformizăm zonele, zonele muntoase printr-o politică anexă, uh, fiindcă masivii muntoși au nevoie de o politică specifică la nivelul teritoriilor, iar uh, cu excepția lider care face această de, acest demers, trebuie să găsim o soluție pentru ca munții să fie avuți în vedere printr-un demers teritorial unde să colaboreze toate părțile implicate, toți actorii implicați. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vom reveni la acest subiect la data de 11 ianuarie. 15 ianuarie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, iar avizul va fi votat în luna februarie. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre regulamentul de promovare cu Comisia Europeană. Doamna Eranț Garcia s-a ocupat de acest dosar și se încerca să ajungem la un acord cu Consiliul în mai puțin de uh, o lună și în două dialoguri tripartite. Acum acest regulament va intra în vigoare și domnul Diego Cangafano, reprezentantul Comisiei, ne va prezenta, cum, ne va spune cum stau lucrurile cu acest dosar. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc. Uh, mulțumesc foarte mult. O să vorbesc spaniolă, chiar dacă prezentarea mea este în engleză. Uh, domnule președinte, stimați membrii ai Parlamentului European, acest regulament intră în vigoare astăzi, iată de ce uh, am uh, cerut să venim în fața dumneavoastră astăzi. Am explicat în multe state membre că acest regulament este plin de șanse, dar uh, dumneavoastră ca colegiuitori sunteți, stați la sunteți una dintre, unul dintre promotorii acestui uh, dosar și um, de s am vrut să, fim prezent, să fiu prezent aici. Suntem la capătul unei zile lungi, dar uh, voiam să vă prezint situația exporturilor produselor agroalimentare. Lucrurile merg foarte bine, nu am exportat niciodată atât de mult în Uniunea Europeană ca acum. Dacă ne uităm la linia roșie pe grafic, acestea sunt exporturile noastre din acest an. Ce am învățat uh, mulțumită embargoului Rusiei este că trebuie să ne diversificăm exporturile. Acest regulament care intră în vigoare astăzi ne permite să facem acest lucru. Iată ce am făcut până acum, am adoptat uh, ceva programe, țările care au beneficiat cel mai mult au fost Italia, Grecia uh, și în programe multiple, Franța, Germania, Olanda, Polonia, Spania, uh, deputați din țările pe care, stimați deputați din, din țările pe care nu le-am numit, luați legătura cu organizațiile de la dumneavoastră din țară am avut finanțări în uh, domeniul produselor lactate, vin, uh, fructe și legume. În trecut am uh, finanțat foarte multe lucruri pe piața internă, iar acum, pe, iar acum dorim să lansăm finanțarea și în afara Uniunii Europene. Acesta este regulamentul care intră în vigoare acum și dumneavoastră a jucat un rol important aici Acum se aprobă toate actele de punere în aplicare și actele delegate. Știu că acestea pun probleme uneori la Comagri, dar eu nu am nicio problemă, totul s-a adoptat, publicat, cu acordul dumneavoastră, bineînțeles, și cum am spus, regulamentul intră în vigoare astăzi. Aici, în uh, diapozitiv, vedeți lucrurile noi din regulament. În partea stângă avem plus valoarea, pentru exporturi avem un program anual pe care vi-l voi explica imediat. Am dorit uh, să uh, sporim promovarea în țări terțe, pe piețele țărilor terțe, nu în Uniunea Europeană. Am dorit ca sectorul privat să coopereze, să avem uh, programe Uh, multilaterale, cu multe părți implicate și vedeți aici că rata de cofinanțare este mai generoasă decât în trecut. Iar uh, un al doilea aspect pe care doresc să-l subliniez este vorba că acest regulament uh, lărgește sfera de aplicare pentru noi beneficiari. Putem cofinanța mai multe proiecte prin această sferă de aplicare, această sferă de aplicare lărgită mărcile de origine sunt mult mai importante acum și acum avem mai mulți bani decât uh, înainte de criză. Iar în a treia coloană de, din dreapta, vedeți că uh, colaborăm cu sectorul privat. Statele uh, statele membre au beneficiat de finanțare națională și lucrurile vor fi simplificate. Avem o agenție la Luxemburg care ne va, agen, care ne va ajuta și uh, vestea bună este că avem mai mulți bani, cu peste 200 de milioane de euro anual, mai mult. După cum am spus, noul regulament prevede cofinanțare pentru mai multe produse. Orice în afară de tutun se poate cofinanța se pot, se pot uh, cofinanța produse procesate, ciocolată, uh, bere și indicațiile geografice se pot cofinanța. Se, se fac ce referire și la programe simple, programe multilaterale. Avem și prevederi pentru produsele agricole, așa cum am spus înainte. și tratament special pentru regiunile ultraperiferice și pentru produsele bio și indicațiile, de, indicațiile geografice. Cine poate face propuneri, am și aici a fost lărgită sfera de aplicare. Avem organizații comerciale, intercomerciale, reprezentanții ai sectoarelor la nivel uh, european, la nivel uh, național, precum și organizații uh, publice, private. Și acum rapid, domnul Dorfman, cred că o să apreciez acest lucru. În stânga aveți un exemplu tipic de finanțare, de finanțare proprie. Pe piața internă, raptele european este ecologic între Italia și Austria în dreapta. Avem uh, Italia, Franța și Spania într-o operațiune comună de export de kiwi mai multe tipuri de acțiune, o perioadă de 1 până de 3 ani, pro, uh, programe simple propuse de un stat membru și programe multiple, multilaterale propuse de mai multe state membre. Iar Comisia Europeană știe că domnul comisar, bineînțeles, dorește să deruleze diplomație economică în Mexic, uh, Japonia, pentru promovarea exp- exporturilor. Și conchid cu uh, aspectul cel mai important pentru unii, banii, iată cum se împart banii. Foarte ciudat. În mod normal, Comisia reduce fondurile, dar eu am primit mai mulți bani decât înainte. 30 de milioane suplimentare datorită crizei peste porcine, care se regăsește la punctul 3 și 10. Acolo se duc bani suplimentari. 9 plus 21 uh, de milioane suplimentare, 30 de milioane suplimentare pentru sectorul porcinelor și um, lactatelor. Așa am uh, repartizat fondurile, am, uh, avem fonduri, multe fonduri pentru țările terțe, SUA, China, iată cum am defalcat sunetele, sumele. În primul an 111 milioane de euro vor putea fi cheltuiți pentru promovarea exporturilor europene și vreau să vă spun, domnule președinte, stimați membri Parlamentului European și imediat termin, vom primi solicitări în toată Europa pentru promovarea exporturilor, sunt sigur, prin aceste instrumente și vreau să vă mulțumesc uh, încă o dată, domnule președinte, pentru asistență. Vrem să promovăm uh, informațiile privind acest regulament, este să avem un instrument extraordinar, un mod extraordinar de a ne diversifica exporturile și trebuie să facem cât mai multă, să faceți cât mai multă publicitate, fiindcă dumneavoastră ați avut putere de decizie în măsură de 50%. Mulțumesc. Doamna Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc reprezentantului comisiei. Vreau să Vă reamintesc că domnul comisar, fostul comisar Cioloș, actualul premier al României, s-a ocupat foarte mult de acest dosar, avea avut uh, comitete de conciliere, iată cum au reușit lucrurile să, să avanseze între cele trei instituții, bineînțeles, au apărut obstacole de-a lungul drumului după adoptarea documentului și aș dori să mulțumesc dată comisiei pentru prezență. Mulțumesc pentru prezență întotdeauna și pentru colaborarea în vederea depășirii obstacolelor care, care au apărut. Din fericire le-am depășit pe toate. posibilitatea de a iniția programe și așa mai departe. Eu am primit la la birou uh, explicații ceea ce privește îngrijorările producătorului cu privire la denumirea originii, indicații geografice. Sper că toate acestea să fie încunate cu succes și să, să fie folosiți acești bani cât se poate pentru diversificarea exporturilor, iar în momentul în care se întâmplă uh, lucruri cum ar fi embargoul rusesc, de pildă, sper ca, în ciuda unor astfel de întâmplări, să nu aibă de suferit exporturile noastre vom putea să ne diversificăm piețele de vânzare. Sper că domnul, uh, îi urez domnului Hogan foarte mult succes uh, și urez succes cu campaniile de promovare din certețe și în ceea ce privește uh, indicația geografică și așa mai departe. Da, trimite scrisori, e mail pe unde puteți pentru a se uh, cunoaște aceste lucruri și pentru ca denumirile de origine și de indicații geografice să poate fi promovate, fiindcă toate acestea vor crea locuri de muncă, sunt convinsă, în regiunile producătoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dortmund! Vă mulțumesc! Cred și eu că sunt uh, vești bune pentru agricultorii europeni. Cred că Într-adevăr, așa cum uh, evoluează piețele, trebuie să înțelegem că trebuie să fim mai ofensivi pentru a ne putea vinde produsele la prețuri bune, ceea ce mă bucură pe mine în mod special uh, este faptul că toate uh, denumirile de calitate sunt eligibile, așa cum este vorba de Tocmai de ce am uh, vorbit uh, produse, produse la, la munte. Um, acum nu doresc să intru în detaliile situa- situației, situării geografice a Alpilor, care se află în mare parte și în Elveția. Însă aș dori să întreb cum au fost uh, împărțite până, cum au fost împărțiți până acum acești bani uh, între promovarea pe piața internă și în exteriorul Uniunii Europene și aș dori să vă întreb care considerați că vor fi evoluțiile vi- viitoare și ce importanță urmează să primească sprijinea programelor care sunt orientate mai ales înspre exteriorul Uniunii Europene. Președinte, de... Mulțumesc, domnule președinte, doamna Garcia. Da, sunt vești bune. Este o șansă foarte mm, bună pe care o avem aici. Mm, avem uh, bani, mai mulți bani decât ne așteptam, foarte bine. Acum trebuie să diseminăm informațiile. Trebuie să diseminăm informația. Vreau să mulțumesc uh, colegilor raportori din umbră care s-au ocupat de acest dosar. A fost un efort comun. Uh, și a fost încununat cu succes. Am o întrebare. Două lucruri anume. În primul rând, domnul Hogan a vorbit despre misiunile de diplomație economică, sau mă rog, cum se numesc ele. Ați vorbit despre anumite țări companiile pe care le-a invitat comisia vor fi cerut ele vreo campanie de promovare anume? va de țări prioritare aici, la comisie. Iar companiile, dacă doresc, pot să facă acest lucru. Ne veți spune cum se va derula acest lucru? aceste misiuni diplomatice pentru promovarea comerțului. Și încă o întrebare. Denumirea de origine, indicația geografică. Și aici sunt fonduri pentru promovare prin alte programe. Aici nu este o situație de incompatibilitate. Acești, aceste fonduri sunt fonduri suplimentare. Deci toți banii ăștia sunt peste ce aveam deja, nu? Fiindcă aveam deja fonduri alocate pentru campanii. Nu va exista o incompatibilitate acum între aceste fonduri, nu? Putem să solicităm acești bani și să vedem dacă îi primim sau nu. Nu există incompatibilitate, nu-i așa? Între sumele acestea și ce avem deja pentru denumirea geografică și indicația geografică. Mersi, Monsieur președinte. Président. Domnul Danta, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu comisiei pentru această comunicare. Am uh, două întrebări. În primul rând, uh, am văzut că în grafic uh, existau și elemente de comunicare. Vreau să vă întreb în ce mod comisia va disemina informația privind această nouă politică sau această, aceste politici redimensionate vedem în grafic că vom avea nevoie de acest lucru pentru a însoți politica de exporturi. Iar apoi încep ce și produsele de calitate și aici pot să uh, răspund la întrebarea privind eticheta pentru zonele muntoase. Aceste lucruri există, dar nu sunt foarte cunoscute de consumatori. Și vă spun încă o dată, ceea ce am spus adesea la Comisia Agri, că trebuie ca Comisia să demareze o campanie de comunicare, de informare în ceea ce privește aceste semne ale calității. Denumirea geografică, indicația de origine și așa mai departe, eticheta zonă mutată, fiindcă aceste instrumente aduc o plus valoare, mai ales dacă vor fi cunoscute de consumatori și mai ales consumatorii din zona urbană nu cunosc aceste simboluri ale calității. Dziękuję bardzo. Proszę przedstawiciela komisji, pana Kongo. Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a răspunde la întrebări. Eh, en primer lugar, me gustaría agradecer a la señora Herranz porque ella fue la... la... Mulțumesc. Aș uh, dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru că fără ea nu am uh, fi prezentat acest lucru astăzi. Domnule Dorfman, tendința este ca oamenii să investească în afara Uniunii Europene și nu în interior. De la embargoul rusesc am văzut o schimbare a tendinței. Companiile europene au început să diversifice cu aceste uh, norme reglementări mai puțin generoase. I, uh, ele investesc în afara Uniunii Europene. Aici nu vedem uh, piața uh, tradițională China, uh, Statele Unite, Dubai, Africa, să nu uităm. Aceasta este tendința pe care o vedem. Doamnă Aguilera, diplomația economică. Domnul Hogan se va aduce în uh, Mexic, Columbia, China și Japonia pentru a deschide uh, piețele. Sigur, însoțit de uh, reprezentanții unor uh, întreprinderi uh, europene. Unele din companii poate că deja activează în uh, Columbia sau Mexic, însă ne gândim și la IMM-uri și la marile companii, cei care sunt interesați să promoveze această diplomație economică. Sigur, uh, trebuie să facem și o diversificare a exporturilor uh, în afara uh, Uniunii Europene și domnului Danta. Da, are dreptate. Aveți dreptate. Aș vrea să vă cer ajutorul. Ce puteți să faceți, de pildă, în Franța? Pentru că acest regulament are multe oportunități și Trebuie ca lumea să îi înțeleagă uh, conținutul. Uh, domnul Hogan uh, a făcut multe comunicări pe această temă, uh, dar nu este suficient. Uh, vă rog să transmiteți și dumneavoastră acest mesaj. Și un ultim mesaj. Uh, aveți uh, într totul dreptate în ceea ce privește logo-uri acești bani nu mai sunt uh, opționali, uh, cele trei logouri ale regulamentului. Atunci când uh, uh, fondurile vor fi uh, strânse, se va face mai multă publicitate și lumea va cunoaște mai bine acest regulament. Mulțumesc! Mulțumesc. Am discutat toate chestiunile de fond de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc și mă bucur că acestea sunt uh, știrile bune pe care le-ați prezentat, că încep alte programe. Vă mulțumesc. Uh, ne felicităm uh, Comisia și dacă nu sunt și alții, alte informații, putem să aprobăm recomandările prezentate de coordonatori. Este ultima întâlnire uh, pe anul acesta. Avem un cocktail la etajul 3. Poate că ar fi bine să privim în urmă asupra evenimentelor uh, trecute. Anul acesta se pare că uh, după ce a fost pusă în aplicarea în aplicare reforma, nu o să mai fie prea multe activități. Din contră însă, uh, grupurile au discutat chestiuni zootehnice și mă uit la domnul Danta, mă uit și în direcția doamnei Aguilera atunci când e vorba de tratament și chestiuni medicale. Clonarea este un alt subiect pe care îl discutăm cu Comisia. Am colaborat pentru prima oară cu Comisia NV. Un alt lucru demn de menționat, raportul doamnei Paulsen, care nu mai face parte din comisia noastră, însă a, a lăsat o serie de realizări importante. De asemenea, am discutat chestiuni cum ar fi agricultura organică, un, o temă importantă, dar și controversată. S-au discutat și teme uh, legate uh, de fructe și legume în școli. Domnul Tarabela ne-a ajutat să discutăm despre inginerie, chestiuni de cercetare. Doamna McIntyre s-a ocupat de asta. Și am avut și raportul domnului Nicholson uh, în ceea ce privește strategia în sectorul laptelui. Acesta nu este încă finalizat. Nu știm ce se va întâmpla în sectorul lapte. Apoi, uh, în ceea ce privește silvicultura. Deci, am abordat foarte multe teme. Comerț internațional, TTIP-ul, domnul De Castro, doamna Nicholson s-a ocupat de asta. Deci putem vedea că am uh, avut un volum de activități uh, semnificativ. Situația fermierilor, agricultorilor nu a fost una ușoară, în mare parte uh, Uh, din uh, cauza embargoului rusesc și din cauza eliminării uh, cotelor la lapte. De asemenea, a trebuit să căutăm noi piețe pentru produsele noastre. Sigur, avem și realizări. Am văzut aici în această prezentare că linia roșie crește tot mai mult. Asta este greitor deci am avut o situație deloc ușoară, a trebuit să luăm niște măsuri, dar avem în fața noastră și noi uh, provocări. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această muncă, pentru că gândiți-vă cât de multe am făcut și uh, domnul De Castro s-a ocupat de Expo sau o teme pe, cum ar fi uh, crearea de locuri de muncă în agricultură, dar asta este menirea noastră. Să discutăm, să avem păreri diferite și din asta rezultă lucruri interesante uneori. Asta ilustrează compoziția, structura Parlamentului și a Comisiei noastre. Vreau să mulțumesc secretariatului, colaboratorilor noștri, asistenților și tuturor celor care au venit la ședințele noastre pentru a participa și pentru a continua munca în alte structuri, instituții, poate chiar și în ONG-uri care uh, au o activitate atât de importante, importantă. Mulțumesc tuturor! Vă doresc toate cele bune, cele mai frumoase urări cu ocazia Crăciunului și ne vom revedea în viitor. Pot să închei ședința? Mă uit la colegul meu Da. Avem uh, o ședință comună cu Envi și uh, DV joi. Dar, sigur, nu puteam să spun uh, toate aceste lucruri acolo, de ce am făcut-o astăzi. Sper că veți uh, participa pentru că este Ziua Internațională a Solului și nu ar da bine dacă nu am participat la acea întâlnire Comisia Agri, pentru care solul uh, este atât de important, trebuie să fie prezentă. Vă rog să veniți în număr mare, joi la ora 9.30. Nu uitați și mulțumesc că mi-ai reamintit. Altceva? Atunci... Cred că putem să ne îndreptăm către uh, cocktailul de la etajul 3 la ora 6.30.